Per favore prendiamo posizione. Haideți să luăm loc. Benvenuti a tutti, cari membri dei parlamenti nazionali. Bine ați venit, stimați deputați din parlamentele naționale, dragi colegi. Este o adevărată onoare pentru mine să vă primesc astăzi la această a doua dezbatere a reformei PAC. În 50 de ani de istorie a PAC, pentru prima dată parlamentarii joacă un rol foarte important pentru conturarea acestei politici. Parlamentul European este uh, colegiuitor pe picior de egalitate cu Consiliul după tratatul de la Lisabona, care a și sporit responsabilitatea parlamentelor naționale. Iată-ne, deci, la această a doua întâlnire dedicată reformei PAC, a doua întâlnire în răstim de un an. Este o șansă să putem să ne întâlnim ca să ne comparăm ideile și experiențele referitoare la o agricultură europeană mai modernă. Astfel vom reuși să ameliorăm politica agricolă comună și să o facem mai legitimă și mai democratică. Doresc să mulțumesc cu căldură parlamentarilor naționali și celor prezenți aici și celor care și-au trimis contribuțiile la comisia noastră. Doresc să vă amintesc că pentru această reuniune am primit contribuții scrise și avize din partea uh, aproape a tuturor parlamentelor naționale, aproape a tuturor celor 27. În documente aveți și o broșură referitoare la situația reformei PAC în parlamentele naționale. Stimați colegi, PAC se confruntă astăzi cu uh, provocări fără precedent, care ne influențează viețile tuturor. Pe ordinea de zi se află precaritatea um, mărfurilor alimentare și a materiilor prime, de asemenea uh, creșterea demografică și creșterea prețurilor. În acest context, trebuie să ne asigurăm că avem uh, mai mult decât oricând un nivel de producție suficient. Resursele noastre naturale fac obiectul unor presiuni uh, neîntâlnite până acum. De aceea este necesar să avem o politică agricolă comună mai verde și mai durabilă. Haideți să nu uităm nici obiectivul de a avea produse sigure, sănătoase și de bună calitate. Sigur că este nevoie să susținem și dezvoltarea rurală ca să ajungem la un nivel echilibrat al teritoriilor europene. În cele din urmă, agricultorii europeni trebuie să poată să aplice reguli simple, mai puțin birocratice, ca să își uh, sporească competitivitatea față de marile state exportatoare din lumea întreagă. De aceea ne dorim o politică agricolă comună mai flexibilă, mai ușor de aplicat și care să țină cont de marile provocări cu care se confruntă astăzi agricultura. Stimați colegi, de aceea doresc ca dezbaterea de astăzi să fie una utilă și să ne permită să facem un pas înainte ca să găsim un răspuns comun la întrebările cu care ne confruntăm. Știți că Parlamentul European și-a început lucrările referitoare la politica agricolă comună încă din 2010, când am adoptat un prim raport referitor la viitorul PAC după, perioada, după 2013, raport în care prioritățile Parlamentului au fost identificate în cadrul viitoarei reforme. Este vorba de raportul George Lyon, pe care doresc să-l și salut. Al doilea raport a fost adoptat în iunie 2011. Era vorba de un răspuns oficial la comunicarea Comisiei Europene din noiembrie 2010 privind PAC. Raportul domnului Albert Des, care este și el prezent în sală și pe care doresc să-l salut. În octombrie 2011, Comisia Europeană a, pro, a uh, publicat uh, o propunere legislativă, iar Parlamentul European și-a ales raportorii pe diferitele dosare. După aceea s-au organizat la Parlament mai multe evenimente publice ca să se discute poziția Comisiei, inclusiv o audiere cu domnul comisar Cioloș, la care au fost invitați cei 27 de miniștri din statele membri, membre de asemenea o conferință cu experți, cu profesori din domeniu și numeroase ateliere la care au participat de asemenea diversi experți și la care s-a discutat această reformă. De asemenea, a mai avut loc o reuniune foarte importantă cu uh, membrii din Parlamentele Naționale și cu membrii din Parlamentul European din Comisia pentru Agricultură. Uh, Săptămâna trecută, Parlamentul European a adoptat un proiect de raport în Comisia pentru Agricultură, raportul domnului Capula Santos, care se află aici în stânga mea, raportul domnului Michel Dantin, eh, referitor la organizarea comună de piață, și de asemenea raportul domnului Giovanni Lavia, care s-a ocupat de finanțare, gestionare și monitorizarea PAC și se află în dreapta mea. În dosarele dumneavoastră aveți și uh, exemplare din aceste rapoarte. Este vorba de niște rapoarte foarte serioase, cu sute de amendamente la uh, propunerea Comisiei Europene. Prezentarea acestor rapoarte a uh, dus la o dezbatere pasionantă atât în comisia noastră cât și în statele membre. De aceea am și depus foarte multe amendamente. atât la Comisia pentru Agricultură, cât și la alte comisii din Parlamentul European care sunt asociate în acest dosar. Este vorba de Comisia Mediu, Dezvoltare Regională, Buget și Control Bugetar. Toate ideile menționate vor fi dezbătute și evaluate înainte de adoptarea definitivă a poziției Parlamentului în sesiunea plenară. Trebuie să știți că nici Parlamentul European și nici Comisia Agri a al cărui președinte sunt, nu-și vor, nu vor putea adopta poziția finală înainte de obținerea unui acord cu privire la cadrul financiar multianual, care va influența situația PAC în perioada 2014-2020. Sigur că ne vom asuma răspunderea, vom face cu toții tot ce putem ca să ajungem la un compromis în legătură cu subiectele cele mai delicate și vom încerca să votăm în toamnă, însă votul definitiv nu se va putea produce până când nu vom avea datele legate de viitorul buget. Stimați colegi, trebuie să ținem cont și de necesitatea de a avea um, niște propuneri concrete pentru ameliorarea propunerii comisiei, mai ales în ceea ce privește subiectele cele mai delicate. Și vă propun ca în uh, intervențiile dumneavoastră să puneți accentul pe punctele uh, care se află în nota orientativă pe care ați primit-o, și anume plățile directe, convergența între, între statele membre, dar și între regiuni, plafonarea în cazul beneficiarilor plăților directe, adică tinerii agricultori și uh, agricultorii activi, er, uh, înverzirea în plățile directe, uh, punerea în, în practică a ecocondiționalității a măsurilor agroecologice, dezvoltarea teritorială, instrumentele pentru gestionarea riscurilor, instrumente pentru consolidarea organizațiilor de producători și, de asemenea, funcționarea filierei agroalimentare, instrumentele de gestionare a ofertei, mă gândesc aici de cotele la lapte, cotele la zahăr, și la dreptul de a planta viță de vie. Sper că această reuniune să fie cât se poate de fructuoasă, să reușim să găsim soluții practice și simple pentru agricultorii noștri. Și sper ca uh, reuniunea noastră să fie benefică pentru toți agricultorii și pentru toți cetățenii europeni. Știți că simplificarea este un subiect cheie și ca să atingem acest obiectiv, uh, Dorim să cunoaștem cele mai bune practici aplicate în statele membre. În încheiere, aș vrea să vă mai spun câte ceva despre procedură. Toți reprezentanții parlamentelor naționale vor găsi în dosare un formular prin care pot cere să ia cuvântul. Deci cei care doresc să intervină sunt rugați să completeze formularul și să-l înmâneze ușierilor cât mai rapid. Vreau să precizez că membrii Comisiei Agri din Parlamentul European trebuie să completeze și ei acest formular. Avem 47 de parlamentari din 29 de uh, camere, care reprezintă 22 de state membre. Sperăm să poate lua cât mai multă lume cuvântul, să avem cel puțin câte un reprezentant din fiecare cameră. Vom uh, împărți timpul între uh, Parlamentele Naționale și Parlamentul European în felul următor. Vor lua cuvântul doi deputați naționali și apoi câte un deputat european după fiecare doi naționali. Însă prioritate vor avea invitații noștri în caz că nu ne va ajunge timpul. Vă rog frumos să nu depășiți timpul alocat, care va fi cam de două minute, în funcție de numărul de vorbitori înscriși la cuvânt. Și în, de, în cursul sesiunii vă voi da informații mai precise. Vreau să vă mulțumesc încă o dată și îi voi da acum cuvântul președintelui René Christensen, președintele Comisiei pentru Alimente, Agricultură și Pescuit din Parlamentul danez, în numele președinției daneze. Domnule Christensen, cu mare plăcere vă dau cuvântul. Tak formand. Kære kollegaer, jeg vil gerne starte med lige at præsentere. Dragi colegi, doresc în primul rând să mă prezint, să vă spun pe cine reprezint aici, pentru că nu sunt membru al guvernului danez și nu sunt membru al unui partid de la guvernare. Eu reprezint Partidul Popular Danez și uh, sunt în Danemarca în opoziție. Însă, multe aspecte legate de viitorul uh, PAC uh, sunt uh, interesante pentru noi și avem aceeași părere în uh, legătură cu ele ca și cei de la guvernare. Una dintre provocările care mi se par mie esențiale se referă la cererile importante cu care ne vom confrunta în anii următori. Este foarte important să putem răspunde la această cerere în creștere. Împreună trebuie să privim dincolo de granițele Uniunii Europene. Trebuie să vedem cum putem dezvolta piața europeană și potențialul agriculturii europene. Cum uh, se va desfășura uh, totul? Trebuie să ținem cont de agricultură, desigur, dar și de natură și de mediu. Poate că aceste două obiective sunt contradictorii, îmi veți spune, însă eu nu cred că este așa. În Uniunea Europeană avem posibilitatea să aducem o contribuție pozitivă la această propunere, dar avem și niște provocări importante. Însă acestea pot fi transformate în șanse. Eu cred că e foarte important să consolidăm posibilitățile de care se pot bucura agricultorii și să oferim subvenții suplimentare pentru natură, mediu și ecologie. Acest subiect e foarte important pentru noi, trebuie să dăm dovadă de inovare în cercetare, dar și în alte sectoare. Aspectele tehnice sunt foarte importante, ele permit o eficientizare mai mare a agriculturii și o respectare mai mare a criteriilor de mediu. Cred că tehnica trebuie și ea să fie uh, luată în calcul în această discuție. Trebuie să avem o creștere durabilă și competitivă în agricultură în întreaga Uniune Europeană. Sperăm că uh, agricultorii vor putea beneficia de același ajutor ca și până acum uh, pentru dezvoltarea rurală. Diferitele categorii de agricultori trebuie să fie susținute cât mai mult. Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a consolida cooperarea în domeniul noilor tehnologii în toate sectoarele agroalimentare. Aceasta este una dintre propunerile care fac parte din principiile dezvoltării rurale și care este foarte importantă pentru mine. Eu cred că o propunere mai puțin potrivită este uh, această blocare a 7% din suprafața agricolă procent care ar trebui să fie uh, dedicat mediului sau uh, pășunilor. Ar trebui să se găsească alte metode pentru a se construi un alt fel de peisaj. Eu susțin numai parțial această propunere. Președinția a făcut mai multe propuneri uh, referitoare la înverzire și trebuie să um, îi implicăm foarte mult pe agricultori în acest sens. Uh, trebuie să răspundem la uh, criteriile de înverzire și uh, acest lucru trebuie să se petreacă în cadrul pilonului 2. Trebuie ca întreprinderile să uh, se ocupe de certificările naționale și să le obțină, pentru că aici există diferențe între state în privința criteriilor de înverzire. Președintele a făcut o propunere spunând că statele membre ar putea să aleagă Uh, modul de organizare al agricultorilor în privința mediului. Propunerea actuală a Comisiei prevede ca 7% uh, din uh, suprafața agricolă să fie zone de interes ecologic, iar președinția a făcut o propunere care ar permite să se coboare la 3,5% dacă statele membre prevăd măsuri suplimentare în domeniul programării de mediu, care să fie aprobate în prealabil de comisie. Cred că diferitele state membre trebuie să găsească zonele cele mai adecvate. Desigur, în acord cu agriculturii, în, ca să avem o natură coerentă și nu una fragmentată între diferitele exploatații agricole. Cred că ar fi mult mai benefic pentru agricultură. În ceea ce îi privește pe agricultorii activi, cred că uh, cei care întrețin exploatațiile trebuie să beneficieze de ajutor. Pe de altă parte, Comisia are anumite prevederi pentru a-i exclude pe anumiți beneficiari de la subvenții atunci când criteriile nu sunt îndeplinite. Nu putem utiliza subvențiile pentru a uh, crea terenuri de golf sau alte zone ă, de divertisment. Comisia a făcut aici și anumite calcule, iar Comisia a considerat că prin înverzire s-ar reduce cam cu 3% veniturile agricultorilor. Astfel se constată că suntem confruntați cu noi provocări și trebuie să fim creativi. Și uh, acest lucru contrazice situația actuală a agricultorilor. În ceea ce privește uh, intervențiile într-o perioadă în care uh, prețurile sunt foarte reduse, atunci Uniunea Europeană ar putea să uh, folosească depozitarea pentru a crea o plasă suplimentară de siguranță. Dar nu știu dacă este cea mai bună soluție, pentru că foarte mult timp am folosit uh, această metodă a achizițiilor și a depozitării, însă nu știu dacă acum mai este necesară această cumpărare în uh, masă. Ar trebui să răspundem mai întâi la cererea existentă în uh, domeniul produselor alimentare de mare calitate. Trebuie să fim cât se poate de inovatori și să fim competitivi pe piață. În Danemarca, sectorul agriculturii uh, este unul liberal și sper că așa va fi și în restul Uniunii Europene. Cred că Trebuie să continuăm să luăm măsuri pentru ca agricultura europeană să se dezvolte în mod pozitiv. Cred că Uniunea Europeană trebuie să aibă în vedere o creștere a producției, ținând cont, bineînțeles, de natură, de mediu și de climă. Recent la Copenhaga, la o reuniune interparlamentară, s-a spus că dacă chinezii ar bea câte un pahar de lapte pe zi, s-ar crea o piață enormă Trebuie, practic, să mergem dincolo de frontierele Uniunii Europene dacă vrem să răspundem la astfel de provocări. Trebuie să reducem bugetul agriculturii și trebuie să ținem cont și de uh, sporirea producției, de inovație, de cercetare, desigur și în același timp de mediu și de ocrotirea acestuia și de schimbările climatice. Trebuie ca o mare parte din subvenții să fie dedicate mediului și ecologiei. Un ultim lucru foarte important Trebuie să putem uh, utiliza și posibilitățile de dezvoltare oferite de noile tehnologii, un sector tot mai important în cadrul uh, ecologiei. Trebuie ca birocrația să fie redusă tot mai mult și toate reformele trebuie să aibă drept obiectiv sporirea înverzirii prin intermediul plăților directe în toate statele membre. Eu am fost astăzi primul care a luat cuvântul. Văd aici multe fețe cunoscute Văd multe persoane cu care m-am întâlnit și la Copenhaga, la reuniunea parlamentară de acolo. Am avut o dezbatere foarte pozitivă acolo și sper că o vom putea continua aici, deși ordinea de zi este un pic diferită, după cum a spus domnul președinte. Sper să putem progresa ca să răspundem la obiectivele uh, cu care se confruntă agricultura europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte Christensen, pentru această intervenție. Înainte de a uh, da cuvântul celor trei raportori, adică domnului Capula Santos, domnului Dantin și domnului Lavia, aș dori să mulțumesc și celor 24 de studenți din La Palma care se află alături de noi și care au venit aici ă, în vizită la Comisia pentru Agricultură. Luis, ai cuvântul. Muito obrigado, Presidente. Eu queria começar por saudar todos os colegas. É um grande prazer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a saluta colegii. Este o plăcere să mă aflu astăzi cu dumneavoastră și sunt sigur că lucrările acestei zile vor fi unele foarte utile pentru noi, pentru că uh, ne vor permite să ajungem, poate să ajungem la un uh, consens cât de mare referitor la viitorul uh, politicii agricole comune. Știți uh, rapoartele pe care le-am redactat eu? Acestea nu reflectă neapărat punctul meu de vedere personal. Am lucrat uh, mai multe luni și am avut întrevederi cu mai multe uh, autorități regionale, asociații de producători agricoli, ONG-uri, uh, asociații pentru mediu și așa mai departe și am încercat așadar să găsesc un oarecare echilibru pentru a ajunge la un, pro, la un compromis. Evident, cu cât un compromis este mai mare, cu atât uh, um, e mai greu de atins e metoda europeană. Și tocmai de aceea am, aș, am încercat să conciliem uh, durabilitatea și rentabilitatea pentru viitorul uh, politicii comune agricole, uh, men, menținând în același timp dezvoltarea mediului rural. Aș fi vrut uh, ca propunerea mea să fie mai echitabilă decât cea a Comisiei în ceea ce privește distribuirea între statele membre. Există diferențe foarte mari um, între procentajele statelor membre, uneori de, uh, um, 100%, sunt unele care trec peste 60% din media europeană, altele care sunt sub 50% din aceeași medie. Am încercat așadar să îmbunătățesc cât de cât situația între statele membre, um, mai ales uh, cele mai puțin favorizate și în ceea ce privește primul uh, pilon și aici am avut în vedere uh, țările baltice care acum, chiar dacă și-ar dubla uh, procentajul, tot s-ar găsi uh, uh mult sub media europeană, lucru care mie mi se pare nedrept. De asemenea, am încercat să am o abordare mai realistă și mai justă la nivelul fiecărui uh, stat membru. Uh, Comisia a fost destul de lentă în, uh, în înaintarea de propuneri uh, legate de distribuirea în interiorul unui stat uh, membru, dar s-a mișcat foarte repede atunci când a fost vorba de redistribuirea um, ajutoarelor în interiorul statelor membre și nu între ele. Așadar, am încercat să pun uh, în mișcare niște mecanisme care să permite anumitor uh, state și regiuni, astfel încât uh, sectoarele să nu sufere prea mult uh, de pe urma scăderii veniturilor care ar putea periclita altfel, astfel dezvoltarea întregii regiuni respective. Așadar, am, uh, am încercat de asemenea să facem ca primul pilon să fie unul absolut verde. Um, agricultorii trebuie să fie sprijiniți în continuare de fonduri publice, dar trebuie uh, absolut, trebuie, trebuie neapărat să furnizească un serviciu către cetățeni. Și de aceea această politică agricolă comună trebuie să fie ecologică. Uh, dar asta nu înseamnă că nu poate fi simplificată. Vorbim mereu de simplificare. Dar atunci când e vorba de măsuri concrete care trebuie înaintate, acestea sunt mai greu de găsit și de aceea eu am vrut să introduc astfel de măsuri uh, de simplificare foarte eficiente. O să încerc să vă demonstrez acest lucru pe scurt. Acum câteva cuvinte despre agricultorii activi. Am încercat să mm, obțin o flexibilitate pentru statele membre, dar să nu uităm că aici trebuie să fie vorba de actori care să aibă activități agricole pertinente. și în ceea ce privește măsurile de mediu și introducerea acestora ca și condiție, condiție pentru accesul la fonduri, așa cum fusese pronunțat, propus de Comisie pentru Agricultura Biologică, e bine, cele două lucruri sunt uh, corelate și aici am mai, avut, am mai avut în vedere și o corelare adică pe baza măsurilor uh, europene, țările să-și poată certifica măsurile de exploatare ecologică. Asta mm, venim cumva împotriva ceea ce s-a propus aici la Parlament, o listă, un fel de meniu. Cele trei propuneri ale mm, ale comisiei au fost destul de controversate, dar vă imaginați ce s-ar fi întâmplat dacă am fi avut o listă uh, lungă de atâtea și atâtea măsuri. De aceea eu am uh, propus o listă de echivalență cu un cadru comun și cu posibilități acordate statelor membre de a defini mijloace de certificare a exploatărilor, uh, exploatațiilor agricole uh, cum că acestea ar fi ecologice, pe baza unor criterii care trebuie îndeplinite. De asemenea, în ceea ce privește zonele cu interes ecologic, am propus aplicarea acestor măsuri doar pentru exploatațiile de peste 20 de hectare, astfel încât uh, să atingem 80% dintre suprafețele agricole europene. 80% din uh, Uh, suprafețe care să respecte criteriile de ecologizare, de înverzire. Și 80% dintre agricultori pentru care s-ar simplifica procedurile birocratice, procedurile de control uh, ar fi altfel foarte complicate. De asemenea, am propus simplificarea sistemului de zone cu interes uh, ecologic, dând agricultorilor uh, posibilitatea de a um, înlocuirii um, zonelor um, de culturi proteice cu alte culturi care să permită mm, ocrotirea mediului, dar care să poată să, să mențină și uh, niște terenuri de calitate, lucru care altfel nu ar fi posibil. Practic, dacă doi agricultori ar vrea să-și reunească zonele de interes ecologic, acest lucru ar duce la reducerea uh, procentajelor. Și de asemenea am propus o serie de măsuri pentru tinerii uh, agricultori uh, măsuri care să fie aplicate echitabil în, în toate statele membre, mai degrabă decât să avem uh, uh dimensiuni uh, în funcție de uh, zonele de exploatare din fiecare stat. Cred că acest lucru ar permite o, o, un tratament mai echitabil uh, față de agricultori. Aceste măsuri ar fi uh, opționale în prima fază, și de asemenea propun un mecanism care să aducă o mai mare flexibilitate între cei doi piloni și care să permită statelor membre uh, care uh, să um, poate adopta măsuri mai multe pe, pe primul pilon dacă au uh, constrângeri mai mari în al doilea. Atât aș fi avut să spun. Uh, nu știu de fapt, aș, ar mai fi avut câteva lucruri de spus, nu știu dacă, domnule președinte, îmi mai acordați câteva minute. Voi încerca să fiu rapid. Câteva cuvinte despre dezvoltarea rurală acum. Eu aș propune ca 30% din buget să fie alocat uh, măsurilor cu um, o dimensiune de mediu. Dacă le integrăm pe acestea, Um, de agromediu, dacă le integrăm pe acestea în primul pilon, atunci s-ar putea crea niște bugete adaptate. De asemenea, propun um, extinderea sprijinului pentru tinerii uh, agricultori din al doilea pilon, um, astfel încât să le permite un acces mai bun la terenurile agricole, pentru că problema accesului este una dintre cele mai mari pentru tinerii agricultori și este uh, necesar pentru reînnoirea generațiilor și de aceea eu uh, uh, uh, propun un mecanism de pensionare uh, timpurii agricultorilor și de uh, trecere de la a suprafețelor agricole a agricultorilor de peste 65 de Uh, de ani și uh, o finanțare a instalării tinerilor uh, agricultori. De asemenea, propun o limitare a zonelor pentru care Comisia propune niște constrângeri foarte stricte, având în vedere caracteristicile lor fizice. Propunem așadar respectarea criteriilor biofizice, dar cu o oarecare flexibilitate în aplicarea acestor criterii de către statele membre. mai ales având în vedere că o mare parte dintre statele membre n-au, nu au furnizat informații necesare la timp astfel încât să vedem care ar fi consecințele acestei uh, uh, propuneri. Și încă o propunere pentru a umple o lacună foarte mare pentru buget. Eu propun uh, ca cheia de distribuire actuală să fie menținută. Știți că uh, statele membre cele mai uh, defavorizate pe al doilea uh, pilon sunt cele mai bine finanțate pe primul pilon. Astfel, mecanismul uh, de retragere de la statele membre fonduri, cum și avem exemplul statelor uh, baltice, mm, bugetul acestora nu acoperă deficiențe din țări ca Franța sau uh, Regatul Unit. Cred că mai uh, corect în cadrul financiar total ar fi să păstrăm cadrul actual astfel încât niciun stat să nu-și vadă bugetul redus mai există de asemenea și propuneri pentru păduri, pentru investițiile în exploatațiile agricole, în industria agroalimentară și de asemenea propuneri legate de chestiunea irigațiilor. Iată așadar rezumatul propunerilor mele principale. Puteți să le vedeți și în textul pe care l-ați primit. Aștept reacțiile dumneavoastră, propunerile, alternativele eventual pe care le vedeți pentru că dacă mai este încă posibil uh, să îmbunătățim testul, sigur uh, voi, voi fi dispus să rețin aceste uh, propuneri pentru a atinge obiectivele de echitate, simplificare, ecologizare și o mai bună împărțire între statele membre. Mulțumim, Luis, mulțumim pentru acest efort de a rezuma propunerile uh, Um, incluse în raportul pentru dezvoltarea rurală, care reprezintă una dintre chestiunile cele mai delicate din această reformă. Acum dați-mi voie să salut și reprezentanții din uh, țara mea, pentru că printre reprezentanții cel, um, Parlamentului European mai sunt și um, reprezentanți din Senatul Italian, din Comisia pentru Agricultură de acolo, senatorul Scarpa, și un reprezentant din Camera Deputaților. Uh, vă mulțumesc pentru prezență. Uh, continuăm acum cu vorbitorii noștri. O să-l invit acum pe domnul Michel Dantan să ia cuvântul într-un efort de sintetizare, având în vedere că uh, dumnealui propune un număr enorm de amendamente în raportul său. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să vă salut și să vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației uh, noastre. Trebuie să îmi cer scuze în numele colegilor francezi care sunt acum uh, uh, blocați în trafic pentru că a avut loc un accident între Paris și um, Bruxelles. Nu știu dacă vor putea să fie cu aici cu noi. În ceea ce privește organizarea comună a piețelor și raportul meu, evident că acesta este unul foarte important pentru că activitatea agricolă rămâne în continuare una economică că, evident, în, ultimii, în ultimele decenii lumea s-a schimbat semnificativ și producțiile noastre agricole au fost afectate de fenomenul volatilității prețurilor E vorba de uh, prețurile mm, produselor vândute, dar și prețurile în termenii de costurile pe care uh, le au producătorii pentru a obține produsele lor. În acest context, mi se pare că trebuie să tragem învățăminte din reformele succesive care au avut loc în ultimii 20 de ani, când progresiv uh, uh, puterea publică a dorit să se retragă din uh, reglementarea piețelor. Ca urmare a acestor dezvoltări, vă propunem ca o extindere la ce s-a propus de către comisie să încercăm să adaptăm um, instrumentele de gestionare a crizei, cum așa numitele plase de siguranță și să autorizăm uh, producătorii să se organizeze ei mai bine, astfel încât să-și asume pe deplin uh, gestiunea piețelor lor, a filierelor lor, um, asta împreună cu ceilalți participanți din uh, lanțul uh, alimentar, dar pentru acest lucru nu e nevoie, nu e suficient să consolidăm organizațiile, organizarea în sine, ci trebuie să sprijinim și puterile pe care le dăm acestor um, organizații și să ținem cont de asemenea și de evoluția destul de semnificativă pe care a avut-o um, agricultura când s-a făcut trecerea de la prețuri um, către prețuri orientate către piață și unde trebuia la un moment dat să pună în mișcare niște inițiative care să um, vină contra prețurilor uh, administrate și să se îndrepte către un, pro, un uh, sector de comerț liber. În acest context, mi se pare absolut necesar să revizuim regulile care se se aplică dreptului concurenței în, pe piețele agricole și asta din două motive. Primul dintre ele este faptul că aplicarea dreptului uh, concurenței în țările noastre respective în acest moment uh, reflectă niște moduri de gândire și de acționare care sunt oarecum divergente și care până la urmă duc la împiedicarea pieței unice. În al, în al, în al doilea rând, din momentul în care uh, piața și organizarea producătorilor devine regulă, atunci mi s-ar părea normal să lămurim și să asigurăm, să securizăm inițiativele care ar putea fi luate de participanții la aceste piețe, uh, enumerând o serie de acorduri, de contracte, printr-o serie de filiere, astfel încât uh, să se asigure funcționarea acestei piețe. Uh, desigur, această întreprindere este una delicată, ridicată, dar vă reamintesc că în tratatul din, de la Roma din 57 și în tratatul de la Lisabona la articolul 42 uh, părțile constitutive au prevăzut că dreptul concurenței poate să fie uh, prevăzut în uh, materie agricolă uh, la propunerea uh, Parlamentului și a Consiliului și la acordul acestora și eu propun tocmai punerea în aplicare a acestei posibilități. Mulțumim, uh, Michel. Mulțumim pentru intervenția sa, intervenția ta scurtă, Giovanni Lavia. Nel mio raport ho cercato in ogni modo... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În raportul meu am încercat să forțez puțin mâna atunci când vorbim despre simplificare și anume să cer atâta, atât de multă simplificare cât e posibil. Acum că vorbim despre gestionarea și monitorizarea PAC, Dorința mea este următoarea. În, în principal, importantă era simplificarea. Aceasta juca un rol central. De aceea am încercat să mă concentrez pe anumite aspecte. În primul rând, în mod obișnuit, noi cerem exploatațiilor agricole să ne dea informații în fiecare an, chiar dacă nu a avut loc nicio schimbare. Și eu cred că, până la urmă, aceste informații ar trebui să fie multianuale. Asta ca să nu trebuiască să facem același exercițiu în fiecare an. Pentru că atunci când apar schimbări, exercițiul despre care vorbim nu mai este unul anual. Astfel, acest exercițiu ar fi foarte bun și pentru agricultori. Apoi, controlele. Ne gândeam să existe mai puține controle, dar totuși să existe o garanție că banii contribuabililor sunt folosiți în cel mai eficient mod cu putință. Am propus o schimbare în uh, sistemul care apare în propunerea comisiei, și anume în ceea ce privește certificarea. Vor exista certificări interne și externe, dar mult mai bine concentrate. Să trecem la sancțiuni acum am încercat să fac o schimbare substanțială și anume spuneam că sancțiunile trebuie să fie proporționale. Am văzut cazuri în trecut când pentru o încălcare minoră din partea uh, agricultorului se trecea la niște sancțiuni total disproporționate. Și astfel se poate face o mică greșeală formală și se ajunge într-o situație foarte gravă în care un agricultor pierde un ajutor, o sumă de bani din cauza acestea. Și asta nu pentru un an, ci pentru mai mulți ani. De aceea proporționalitatea în cazul sancțiunilor este foarte importantă. Avem nevoie și de un sistem de avertizare timpurie. Putem vorbi de un fel de cartonaș galben astfel încât fermierul să fie avertizat, să-i se spună să nu continue cu o anumită activitate care nu se încadrează în regulile existente. Dacă ar exista un asemenea sistem de avertizare, atunci s-ar reduce sancțiunile care ajung până la urmă la fermier. mai ales că putem vorbi de cazuri în care se face pur și simplu o greșeală. Un alt aspect este înverzirea. În Parlamentul European s-a discutat foarte mult despre acest obiectiv, au existat consultări foarte pe larg și între colegi. Am discutat în comisia noastră acest subiect și concluzia la care am ajuns eu e că în prima fază, în faza de implementare, mai ales că vorbim acum de un nou instrument de înverzire în cadrul PAC, ei bine, nu ar fi corect să existe sancțiuni care să fie puse în aplicare și care să treacă de plățile care se fac pentru componenta de înverzire. Sancțiuni în ceea ce privește neimplementarea dispozițiilor în ceea ce privește înverzirea. În raportul meu am spus că penalitățile ar trebui să se limiteze la procentajul de înverzire ca atare. Luis Capula Santos spunea în raportul și dumnealui în raportul său și da, am colaborat amândoi Număr, am discutat despre numărul de fermieri care au acces automat la componenta de înverzire. În propunerea inițială se răstrângea acest număr la acei fermieri care făceau agricultură ecologică. În propunerea mea am extins puțin această zonă astfel încât să fie incluse aici toate măsurile de agromediu, nu doar agricultura ecologică. Acolo unde există o componentă orientată spre dezvoltarea rurală la nivel regional, aici uh, mai intervine un element. Și acesta revine din munca pe care am făcut-o după tratatul de la Lisabona. Adică vorbim aici de eforturile făcute la nivelul statelor naționale. În statele membre, când există un plan operațional la nivel regional, unele regiuni își folosesc fondurile bine și într-un mod inteligent, însă altele se descurcă mai puțin bine și au dificultăți în folosirea acestor sume. Am încercat să găsim niște forme de compensare la nivel național. Acest lucru înseamnă că în bugetul național a fost posibil să se, să se compenseze acest fapt, dar ținându-se cont de diferențele existente între regiuni, astfel încât să nu există un grup de regiuni care să iasă întotdeauna în pierdere. Apoi, în raport mai găsim aspecte legate de prefinanțare și ecocondiționalitate. Acestea sunt niște elemente importante din proiectul Comisiei și aici intervin și subiecte cum ar fi pesticidele. E un domeniu care trebuie analizat sub procedura de codecizie. Și nu e ceva ce să se piardă între măsurile generale ale PAC. Să trecem acum la partea de dezvoltare rurală, adică la regulamentul orizontal. Aici vorbim de cooperare la nivel local inovatoare și avem experiență din programele LEADER deja. Însă aceste programe au fost mult prea limitate în ceea ce privește dimensiunile pe care le aveau și fondurile de care s-au bucurat. Mi se pare că există o disproporționalitate între rezultatele obținute și eforturile care au fost investite. Aici nu am făcut niște schimbări majore propunerii comisiei. Aceasta e o parte din propunerea comisiei care trebuie să fie mai departe analizată. Mulțumim mult, spune domnule președinte. Acum vom trece la dezbatere. Așa cum am spus, vom avea câte doi reprezentanți din parlamentele naț- naționale și apoi un eurodeputat. Vom vedea cum vor funcționa lucrurile, dacă ne vom putea încadra în timpul pe care le avem va fi, cred, destul de greu să reușească să vorbească toată lumea. Însă vom începe cu uh, președintele Parlamentului Cipriot, domnul Gabrio. Vă rog să apăsați microfonul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi spune domnul Gabriel. Aș dori în primul rând să le mulțumesc raportorilor pentru toate eforturile pe care le-au făcut până acum. Comisia noastră analizează într-un fel pozitiv aceste propuneri care ne-au fost prezentate, mai ales în ceea ce privește nevoia de flexibilitate și simplificare. Noi ne bucurăm să vedem că există o abordare specifică pe statele membre și că aceasta este folosită de raportori. În același timp, noi considerăm că trebuie să evităm orice fel de reduceri neacceptabile din uh, bugetul prevăzut, mai ales pentru statele mai mici, care sunt acum foarte afectate de climatul economic de exemplu Cipru. Credem că ar trebui să existe o și mai mare flexibilitate pentru statele membre. Atunci când vorbim, de exemplu, despre selecționarea instrumentelor disponibile și opțiunile pe care le au statele la dispoziție. Fermierii mici joacă un rol foarte important pentru mediu, pentru economie și pentru societate. Și acest lucru e și mai important în statele membre mai mici. Pentru că aici se înregistrează toate aceste contribuții. Și din nou, tot acestea sunt cele care își găsesc bugetul pentru agricultură sub o mare, mare presiune. Acum. Și totuși cred că există spațiu de îmbunătățire, mai ales când vorbim de implementarea principiului proporționalității. Da, e clar că avem cei doi piloni, dar trebuie să ne asigurăm că aceștia funcționează în sinergie. Sper că Comisia va acorda o atenție specială volatilității, care cu siguranță va afecta piețele individuale, mai ales dacă ținem cont de timpurile turbulente pe care le traversăm acum. Și de aceea toate statele trebuie să găsească un răspuns bun la problemele pe care le au. Acum va avea cuvântul doamna Anne McIntosh din Regatul Unit. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să felicit președinția daneză care ne părășește și să urez bun venit președinției cipriote. Cred că există o bază comună între părerile Parlamentului European și cele ale parlamentelor naționale și o parte din aceste păreri sunt reprezentate astăzi aici. Și eu sper că, într-adevăr, ne vom putea și noi concentra la fel de bine cum au făcut-o raportorii dumneavoastră, și anume, orice reformă ar trebui să ducă la o politică agricolă comună mai simplă și cu mai multă flexibilitate pentru statele membre. Ideile vehiculate de președinția daneză în ceea ce privește certificarea ne ridică nouă anumite îngrijorări, pentru că ar putea să ducă la o creștere a birocrației. De aceea vă rog să citiți concluziile raportului nostru, pentru că Acolo veți găsi subliniat faptul că obiectivul fundamental este într-adevăr să se recunoască, dar să se limiteze rolul comisiei. Comisia va stabili niște obiective în linii mari, dar apoi fiecare guvern, lucrând cu proprii agricultori, va trebui să aibă mai multe de spus, așa cum ne spunea și domnul Capula Santos, astfel încât să existe un mai mare nivel de flexibilitate în ceea ce privește ajungerea la aceste măsuri verzi. La Copenhaga a existat o întrebare la care nu am putut să răspund. Transferul dintre fonduri între pilonul 1 și pilonul 2 deja duce la mari probleme pentru agricultorii englezi. Nouă ne, nouă ne face dificultăți acest transfer. Discuțiile care vor avea loc în următoarele luni vor fi umbrite de faptul că Consiliul Miniștrilor încă nu a căzut de acord în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Însă dacă noi reușim să ne, deschidem, să ne menținem deschise canalele de comunicare, atunci totul va fi foarte bine. Mulțumim foarte mult, Anne McIntosh. Și acum are cuvântul doamna Elizabeth Köstinger și vom mai auzi încă două intervenții din partea parlamentelor naționale. Și eu aș dori să spun că aceasta este o ocazie foarte bună pentru că ne putem întâlni cu parlamentele naționale astfel încât să discutăm. Îi avem pe de o parte pe parlamentari național și pe europarlamentar pe de cealaltă parte. Astfel, noi ne folosim de toate opțiunile pe care le avem sub tratatul de la Lisabona pentru a discuta concret. Mi se pare foarte important că putem acum să discutăm despre reforma PAC într-un mod foarte bine orientat în ceea ce privește viitorul acestei politice. Da, trebuie ca măsurile care există să fie puse în aplicare eficient. Nu există niciun dubiu. Însă în ceea ce privește dezvoltarea rurală, trebuie să ne asigurăm că lucrurile vor sta într-adevăr așa și raportorul nostru, domnul Luis Capula Santos, merită să fie felicitat pentru propunerile pe care le face în raportul său în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Când vorbim despre măsurile de învățire, cred că este foarte important să ținem cont de programele cadru pe care le avem în multe state membre. În multe dintre aceste asemenea programe funcționează foarte bine. Și când vorbim despre o înverzire a pacului, trebuie să ținem cont de faptul că există state membre care au reușit să facă multe în acest sens și acum nu ar trebui să fie uh, neglijate și să înregistreze un regres. De aceea, programele de mediu din, din domeniul agricol care există și sunt, certificare, sunt certificate trebuie să rămână în al doilea pilon sub măsurile de, în primul pilon sub măsurile de înverzire. S-a discutat deja de multe, s-a discutat despre controle și gestiune care trebuie să fie ambele simplificate. Mai avem foarte multe de făcut, însă totul trebuie să meargă spre beneficiul agricultorilor și zonelor rurale. Sper că vom putea să, organizăm, să ne organizăm foarte bine, să încercăm să ajungem la un rezultat în care reducem doar birocrația, dar fondurile nu sunt reduse. Propunerile în ceea ce privește investițiile și inovarea mai ales în ceea ce privește terenurile, toate acestea sunt foarte importante, mai ales zonele muntoase au nevoie de asigurări și au nevoie de niște măsuri speciale. În întreaga Europa se vorbește despre creștere și ocupare și tocmai dezvoltarea rurală e răspunsul la acestea două. Cooperarea regională, locuri de muncă, toate acestea sunt importante pe parcursul acestei crize financiare. Însă este foarte important să nu lăsăm să existe reduceri în dezvoltarea rurală, când e tocmai unul dintre cele mai importante domenii. De aceea, îmi doresc ca și parlamentele naționale să recunoască acest fapt și să meargă în aceeași direcție cu Parlamentul European și anume să înregistrăm un succes care să-i ajute pe agricultori. Mulțumesc! Mulțumim, Elizabeth, și acum am um, plăcerea de a da cuvântul președintelui Senatului din, din Italia. Mulțumesc, domnule președinte, dragă Paulo. Vreau să îți mulțumesc foarte mult pentru că mi-ai dat cuvântul și în același timp să te salut. Senatul italian a discutat în repetate rânduri despre reforma PAC și chiar recent am discutat despre uh, PAC și am adoptat în unanimitate o rezoluție în acest sens. Nimeni nu s-a opus în uh, grupul nostru, în comisia noastră din Senat. Este important să avem o bună corelare între primul pilon și cel de-al doilea ca să nu existe confuzii în privința aplicării procedurilor pentru agricultorii activi. Trebuie să se facă decuplarea și să se reducă uh, participarea politică. Apoi, nerespectarea regulilor trebuie să fie penalizată în anumite situații. Credem că uh, distribuția finanțării în domeniul agricol între statele membre va trebui să țină cont de uh, criterii diverse, printre care producția agricolă brută plus valoarea costul vieții care diferă între state și, de asemenea, valoarea uh, terenurilor și calitatea și cantitatea locurilor de muncă. Distribuirea resurselor în această propunere de reformă ar putea într-adevăr să uh, creeze o mare reducere a bugetelor în state ca Italia, unde bugetul ar, s-ar reduce foarte mult, ceea ce nu poate fi acceptat în domeniul plăților directe. Și dacă tot vorbim de plățile directe, considerăm că nivelul minim pentru totalitatea statelor membre trebuie să fie crescut ca să se ajungă la o simplificare, o gestiune mai eficientă. În ceea ce privește înverzirea, Măsurile propuse pot să creeze dezechilibre între exploatații, de aceea este necesar să se prevadă o capacitate mai mare de intervenție a statelor membre, ceea ce uh, justifică respectarea sistemelor de producție diferite din diferitele state și în același timp regulile pieței unice, pentru ca acest instrument să nu devină prea birocratic. Nu știu care e situația în celelalte state membre, însă, după cum știți, domnule președinte, în Italia uh, atitudinea agricultorilor este de adevărată revoltă față de această birocrație. Apreciem introducerea chestiunilor de mediu în această propunere de reformă, dar credem că politica agricolă trebuie să aibă întâietate. Și aici uh, să nu uităm că plățile directe sunt uh, destinate favorizării producției agricole în primul rând. Nu trebuie nici să uităm că conceptul de agricultor activ trebuie să fie foarte clar definit. Prețurile sunt foarte volatile la, fel, la alimente și la materii prime. De aceea este necesar ca uh, pacul să uh, aibă și măsuri de gestionare a pieței în caz de criză. Voi încheia imediat, domnule președinte, în ceea ce privește al doilea pilon, nici aici nu putem să acceptăm criteriul suprafeței ca principal parametru, mai sunt foarte multe de făcut. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și vreau să mulțumesc și celor de la comisie care muncesc foarte mult. Și uh, îndeosebi doresc să mulțumesc deputaților europeni și italieni pentru munca depusă. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul președintelui Comisiei pentru Agricultură din, și, și reprezentantul Bundesbank, domnul Goldman. Goldman. Stimate domnule președinte, Stimați colegi, stimate colege, ne mulțumim pentru faptul că am fost invitați azi aici și am venit cu plăcere. Provocările care ne așteaptă în ceea ce privește pacul sunt împărtășite și de noi și sprijinim obiectivele produse, propuse. Germania este un lider în ceea ce privește punerea în aplicare a pacului și a început mai repede decât orice alt stat membru să se pregătească astfel încât să aibă o agricultură care să facă față competinței internaționale. De aceea, guvernul german și știu eu ca președinte al Comisiei pentru Agricultură, salutăm propunerile făcute de comisie și sperăm că acestea vor, pu- vor fi puse în aplicare într-un mod consecvent, astfel încât și în continuare să se țină cont și de provocările de mediu. Bazele pentru aceste pentru toate aceste propuneri sunt pe 1% din PNP. Noi înțelegem că mijloacele din primul uh, pilon vor fi împărțite altfel, pe astfel încât să se asigure că există o mai bună echitate și să ține cont de aceia care au fost defavorizați până acum. Însă noi ne dorim și un al doilea pilon consolidat. Faptul că se vor împărți uh, fondurile după mărimea exploatației, cu asta nu suntem de acord. Plafonarea, nu, cu plafonarea noi nu suntem de acord. Noi considerăm că politica agricolă comună deja are o componentă foarte puternică ecologică și acel lucru îl dovedește situația din uh, țara noastră. Măsurile din a doilea pilon sunt, re, sunt respinse de noi, pentru că nouă ni se par aceste transferuri de la pilon la pilon nu doar neinteresante, ci și că duc la o insecuritate, la o insecuritate financiară. Există un regim special pentru tinerii fermieri și pentru, pentru fermierii activi, însă nouă nu ni se pare că se merge spre obiectivele necesare. Dacă dorim să uh, dacă doriți să reduceți sancțiunile și controlele, atunci vă veți bucura de sprijinul nostru. Mulțumesc foarte mult! Dziękuję panu posłowi za zabranie głosu. Teraz proszę pana posła Mulțumesc. Îi, voi, îi vom da acum cuvântul domnului uh, eurodeputat Kalinowski. Aveți cuvântul. Jednym z celów. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Unul dintre obiectivele reformei PAC este legitimizarea acesteia față de cetățenii europeni. Este vorba de chestiuni ce țin de protecția mediului, de această înverzire dar uh, este vorba și de uh, faptul că mijloacele financiare sunt dedicate agricultorilor și trebuie să fie înțelese și de către cetățenii care nu sunt agricultori. De aceea vreau să mă refer la câteva dintre propunerile Comisiei Europene privind micile exploatații. Se vorbește de 3 hectare în propunerea Comisiei, raportorul vorbește despre 5 hectare, uh, iar dacă ne gândim, Uh, dacă se adoptă acest uh, proiect, înseamnă că jumătate din exploatațiile din Polonia ar fi um, s-ar încadra aici, ar fi uh, încadrabile în această categorie. Deci este vorba de o simplificare, însă pe de altă parte în țara mea ne confruntăm cu o situație în care jumătate din aceste mici exploatații de fapt nu aparțin unor persoane care și lucrează în aceste exploatații. Deci, uh, până la urmă, proprietarii care nu sunt cei care lucrează terenul ar primi uh, mult mai mult sprijin financiar decât agricultorii activi. Dacă această definiție nu este clarificată până la urmă, nu se va ajunge la niciun fel de schimbare pozitivă. Mai este o propunere aici, referitoare la plățile directe. Până la urmă înseamnă că vom avea nevoie de mai mult de 20 de ani ca să reușim să le aliniem. Și vorbim despre condiții echitabile de concurență. Cred că în uh, ceea ce privește propunerea de înverzire, am putea să socotim acest fond ca fiind dedicat întregii Uniunii Europene și nu numai statelor respective. Pentru că, până la urmă, dacă toți agricultorii primesc aceleași subvenții pentru înverzire, se ajunge la o situație mai corectă decât cea din propunerea actuală a Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Dol și apoi domnul Wojciechowski. Fără microfon. Chairman, we welcome the opportunity. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Doyle, ne bucurăm să uh, putem să discutăm aici cu uh, colegii din Parlamentele Naționale și din Parlamentul European. Aceste subiecte sunt foarte importante pentru toate statele membre și, cu siguranță, după cum spunea domnul Capula Santos, în cele două rapoarte ale sale. Uh, toate aceste subiecte sunt foarte importante și uh, poziția domnului Santos este apropiată de poziția Irlandei. Și noi dorim să se optimizeze producția din Uniunea Europeană și, în același timp, să se protejeze diversitatea comunităților rurale. Trebuie ca uh, fondurile să fie distribuite echitabil și e foarte important cum va fi gestionat bugetul. Noi vom susține multe din uh, cele propuse de cei patru raportori, cel puțin din câte am auzit până acum, însă dorim ca propunerea să fie cât mai practică. Am o întrebare. Uh, ce se întâmplă acum? Poziția va fi susținută de Parlament sau Parlamentul va, aș, va mai aștepta? Știu că până 9 iulie mai trebuie să așteptăm, dar uh, după aceea nu este prea probabil să fie prea repede stabilit cadrul financiar multianual să fie adoptat. Încotro se îndreaptă Parlamentul în ceea ce privește finalizarea și adoptarea acestor rapoarte în contextul acordului general și în contextul calendarului. Cum vedeți dumneavoastră situația și care e punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că Comisia din Parlamentul nostru și probabil și cele din celelalte parlamente ar dori să poată să dea feedback și să răspundă la poziția pe care o veți adopta dumneavoastră. Mulțumesc! Domnul Koicekowski, mulțumesc. Sunt senator, să știți și aș vrea să spun în primul rând câteva cuvinte de mulțumire organizatorilor pentru că ne-au invitat aici și pentru că ne-au permis să participăm la elaborarea acestui pachet alături de toți uh, raportorii care au lucrat foarte mult la acest pachet. Trebuie să vă spun că mm, noi la Senat uh, suntem foarte mulțumiți, pe de o parte, de aceste propuneri și, pe de altă parte, avem foarte multe semne de întrebare, pentru că nu știm dacă ne îndreptăm în direcția cea bună. Nu am decât două minute la dispoziție, nu vreau să intru prea mult în um, detalii. Uh, Senatul Poloniei și-a prezentat um, poziția, uh, este exprimată în documentul pe care îl aveți, însă, în legătură cu um, poziția Senatului și cu a, cam, cea a Camerei Inferioare, trebuie să vă mai spun un lucru deosebit de important. Trebuie să vă spun că simplificarea politicii agricole comune, competitivitatea și principiile de partajare a plăților directe între statele membre ale Uniunii Europene sunt foarte importante, iar în tratat se prevede o diferențiere în funcție de regiune. Domnul Santos a spus și el acest lucru, însă nicăieri nu se stipulează că se pot discrimina anumite state numai din cauza acestui criteriu regional. Aș dori să aflu ce părere are Comisia Europeană în acest sens, pentru că nu am primit un răspuns până acum. Se pot face discriminări între state? Putem aplica astfel de principii? Pentru că aceste soluții ne forțează să așteptăm 20 de ani până la aliniere și acest lucru nu corespunde cu tratatul Uniunii Europene. Până la urmă, credeți că statele baltice sau statele uh, din Est sau chiar și un stat cum este Polonia, credeți că pot fi discriminate așa? Pentru că dacă nu se introduce această aliniere, degeaba tot discutăm noi aici. Uh, Mă bucur, ce a spus domnul pre... mă bucur ce a spus domnul președinte și anume că nu se va vota până când nu uh, va fi cunoscut exact bugetul. E foarte corect pentru că nu putem să ne introducem și mai multe blocaje. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule senator! Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Voi uh, trece direct la subiect și anume cum uh, se vor desfășura lucrurile în viitor. Avem termenul pentru depunerea amendamentelor Grupul meu politic mi-a cerut o prelungire a acestui termen, astfel încât să putem ajunge la o adevărată reformă, însă nu putem veni cu toate amendamentele într-un timp atât de scurt, trebuie să mai discutăm și de aceea sper că acest termen va fi prelungit. În ceea ce privește țările discriminate, vreau să subliniez faptul că nu mi se pare corectă împărțirea de pe primul pilon. Așa ceva nu poate să aibă loc în uh, într-o piață comună și anume fermierii greci să primească mult mai puțin bani față de alți fermieri. Dacă lucrurile rămân așa, nu putem vorbi despre o politică agricolă comună. Însă ce mai trebuie făcut? Nici în interiorul statelor membre nu trebuie să discriminăm anumite regiuni. În Italia mi s-a spus că există diferențe foarte mari. Unii primesc 50 de euro sub primul pilon, iar alții primesc o sumă de peste 700 de euro. Cred că pe viitor în uh, nu trebuie să existe diferențe atât de mari nici în, în interiorul statelor membre, așa cum există și între ele. Acum, în ceea ce privește înverzirea, am spus foarte clar că m-a enervat foarte mult propunerea făcută de comisie, pentru că această propunere va duce la o creștere foarte mare a birocrației și nu este bine concentrată propunerea. Europa e foarte diferită și nu se poate să existe aceleași măsuri de înverzire în toate cele 27 de state membre. Când merg cu avionul și mă uit la uh, terenuri, mă întreb unde avem 30 30% bloc pentru înverzire. Și în plus mai este nevoie și de livrare de apă pentru ca acestea să fie menținute, aceste suprafețe să fie menținute verzi. Din nou, aici obiectivele nu sunt bine stabilite, trebuie să ajungem la niște soluții mai bune. Și cred că mulți colegi sunt de părere cu mine în Parlament și anume că avem nevoie de un catalog în ceea ce privește măsurile de înverzire și vom veni cu amendamente astfel încât să modific, modificăm propunerea de comisie și și să ajutăm la modificările făcute făcute deja de colegii noștri. Mulțumesc, domnule deputat. Și acum un reprezentant al Parlamentului Spaniol, domnul Alonso. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte greu în doar două minute să um, ne exprimăm toate preocupările. În ceea ce privește reforma PAC, aș avea trei lucruri de spus. În primul rând, la Comisia de Bugete, considerăm că bugetul pe 2011 a fost un minim acceptabil și mă bucur că domnul președinte a spus că va trebui întâi să așteptăm decizia cu privire la perspectivele financiare și la cadrul financiar multianual? În ceea ce privește scăderea bugetului global, trebuie să um, ținem cont de toate documentele pe care le discutăm acum. Documentul domnului Capula Santos se îndreaptă în, în direcția cea bună în ceea ce privește conceptul de agricultor activ, considerăm că acesta este unul foarte pozitiv și vă felicităm, însă el nu reușește să modifice spiritul reformei și anume că trebuie să se uh, financeze în mod omogen o situație politică, economică și socială care e foarte diferită între statele membre. De aici apare uh, riscul de a uh, crea condiții de concurență neloială. Domnule Capula Santos, vă rog să-mi spuneți ce părere aveți despre milioanele de hectare care vor uh, apărea ca terenuri noi și care vor beneficia de uh, avantajele PAC. Dacă e vorba de terenuri noi care nu țineau de PAC până acum, ce trebuie să se facă? în primul rând, și ce trebuie să se facă și în sectorul creșterii de animale și în sectorul agricol, care primea subvenții în mod tradițional pentru producția de carne, de lapte și așa mai departe. Este vorba de unități care nu au legătură cu o suprafață agricolă și care riscă să își piardă astăzi aceste subvenții și să-și piardă, deci, și competitivitatea. Și domnului Danton vreau să-i spun ceva în legătură cu organizarea comună a pieței unice, Uh, vreau să vă spun ce îi preocupă cel mai mult la ora actuală pe agricultori și pe crescători. Trebuie neapărat ca în Uniunea Europeană să se găsească niște măsuri de piață flexibile și eficiente, care să permită intervenții în timp real înainte de scăderea prețurilor, indiferent de motivele care o produc. Ar trebui să găsim un sistem de prețuri de referință actualizate, bazate pe prețul de producție, care să permită să se implementeze aceste măsuri. Suntem de acord cu propunerea de a se uh, revizui criteriile de acordare a subvențiilor. Vă mulțumesc! Dziękuję panu posłowi. Teraz zabierze głos pan pos... Pan... Mulțumesc, domnule deputat. Acum, domnul Brumfels. Labdien, președinte, kungs, cenite colegi. Mulțumesc, dragi colegi. Mă bucură foarte mult această discuție. Parlamentul leton urmărește îndeaproape toate evoluțiile Uh, situației PAC. Letonia, la fel ca și celelalte două state baltice, consideră că uh, cea mai importantă chestiune este cea a plăților directe inechitabile, pentru că există diferențe foarte mari între plățile unice între statele membre și rezultatul este o concurență neloială. Noi considerăm că în momentul în care au intrat în Uniunea Europeană, statele baltice au primit cel mai mic nivel de plăți directe pentru că acestea s-au calculat pe baza unor date din uh, perioada 94-99. În această perioadă, cele trei state baltice uh, au cunoscut un nivel minim istoric în agricultură și în economie, de altfel, pentru că atunci tocmai se dezmembrase Uniunea Sovietică, iar statele uh, erau în plină tranziție către uh, economia de piață. Datele de atunci sunt extrem de diferite de datele de astăzi și credem că pentru noua perioadă plățile directe trebuie să fie calculate în funcție de noile date ceea ce trebuie să fie pus în aplicare la începutul perioadei. Plățile trebuie să fie distribuite pe o bază corectă și echitabilă și nu ar mai trebui să existe aceste perioade de tranziție. Chiar acum, Parlamentul European oferă Eh, cel puțin 65% din media plăților directe pentru toți agricultorii eh, europene. Asta se prevede în propunerea sa. Este o poziție corectă, însă totuși Letonia nu o poate accepta, pentru că noi credem că toate statele ar trebui să primească cel puțin 80% din media plăților directe. Pentru statele baltice, nivelul de 80% din plățile directe ar implica încă 2,1 miliarde de euro. Nu e deloc o sumă mare, e vorba de 0,71% din bugetul general pentru următoarea perioadă de finanțare. Credem că plățile directe trebuie să fie echitabile. De asemenea, credem că agricultorii din Letonia s-ar putea descurca și cu sume mai mici dacă rezultatul Uh, dacă mă scuzați, în restul Uniunii Europene nu ar fi plăți directe deloc. Mulțumesc. Vom da acum uh, cuvântul domnului Lyon, autorul unui document foarte important. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succint. Aș dori și eu să uh, vă spun că mă bucură foarte mult prezența uh, deputaților din parlamentele naționale. Aș dori în primul rând să amintesc tuturor faptul că reforma PAC nu este o uh, situație obișnuită acum. Ca rezultat al tratatului de la Lisabona, PAC a devenit acum obiectul codeciziei, iar Parlamentul European intenționează să joace pe deplin rolul în această procedură. Există temeri că multe din deciziile privind reforma PAC se află în casetele de negociere ale președinției daneze în cadrul uh, negocierii cadrului financiar multianual și trebuie să vă spun că comisia noastră parlamentară dorește neapărat ca multe dintre aceste decizii să fie flexibile și să se ia cu adevărat prin codecizie și nu de către șefi de state la discuțiile privind cadrul financiar multianual. În privința reformei generale, PAC trebuie să fie reformat și reforma trebuie să aibă la bază necesitatea de a se produce mai multe alimente cu resurse energetice mai mici și cu emisii mai reduse de dioxid de carbon. Trebuie ca obiectivul final să fie o agricultură mai durabilă și mai uh, sustenabilă și mai competitivă. Propunerile comisiei însă se îndreaptă uneori în direcția opusă și uh, de aceea trebuie să depunem amendamente la propunerea Comisiei ca să ne asigurăm că uh, reforma finală respectă obiectivele menționate de noi. Mai ales dacă ne gândim la chestiunea înverzirii. Eu cred că în Parlament există o atitudine pro-înverzire și pro-plăți directe, însă în propunerile Comisiei se află numai măsuri unice pentru toată lumea. Aceleași trei măsuri sunt introduse în întreaga Uniune Europeană, fără să se țină cont de nevoile diverse din diversele state membre. Eu sper că atunci când Parlamentul va vota amendamentele să introducă mai multe tipuri de măsuri din care statele membre să-și poată alege câte trei măsuri care le convin cel mai mult. Și sper să ne bucurăm de o majoritate ca să îndeplinim acest obiectiv. Cred că măsurile acestea nu trebuie să fie concentrate doar asupra biodiversității, care este desigur importantă, ci trebuie să se concentreze și asupra eficienței uh, utilizării resurselor și a uh, emisiilor cât mai reduse de carbon. Sper ca această direcție să fie susținută în Parlamentul European și sper ca și parlamentele naționale să aibă o atitudine similară. În fine, în legătură cu înverzirea, trebuie să ne asigurăm că penalizarea pentru înverzire este chiar plata în sine și că nu e vorba de o penalizare a plăților directe. Plata pentru înverzire ar trebui să nu fie acordată dacă un agricultor alege să nu aplice aceste măsuri. Apoi se creează noi drepturi pentru multe state membre în care se utilizează încă baza istorică pentru distribuirea de plăți directe către agricultorii individuali. Diferă foarte mult viteza uh, cu care se fac aceste propuneri și trebuie să ținem cont de toți pașii necesari. Domnule președinte, vă mulțumesc. Bardzo dziękuję. Proszę o przestrzeganie czasu wystąpień. Mulțumesc și eu pentru că ați respectat timpul alocat. Are acum cuvântul reprezentantul Austriei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. Aflăm acum între, în niște vremuri economice foarte grele, dar ne dorim să existe producție. Și trebuie să ne, să ne axăm pe acele zone în care condițiile de producție nu sunt, toate, nu sunt cele mai bune. Există niște măsuri în propunerea Comisiei pentru acele regiuni care sunt cele mai defavorizate, care nu sunt acceptabile. În ceea ce privește zonele muntoase, aici există foarte multe probleme și cu uh, sumele care au fost prevăzute nu se poate face mare lucru. De aceea noi cerem niște fonduri suplimentare pentru zonele muntoase pentru că există aici foarte multe exploatații agricole care se află în, situ- în situații speciale și de aceea trebuie să se treacă de acest plafon de 300 de euro pe hectar. Pentru că dacă nu, acestea vor avea probleme foarte mari. În ceea ce privește simplificarea, în regiunile din regiunile alpine există aici uh, diferite probleme E ușor să se stabilească care e suprafața, însă în anumite condiții lucrurile devin mai dificile și de aceea am următoarea, următoarea propunere. Dacă există o suprafață de 100 de hectare și există 30 de animale care uh, pască acolo pe întreaga vară, atunci acest lucru ar trebui să fie suficient și să nu se mai vorbească de acestea încă 30 de hectare pe care să fie crescută hrana pentru animale. Apoi, în ceea ce privește fermele ecologice, trebuie să existe mijloace în al doilea pilon, dar acestea să nu fie reduse. În ceea ce privește înverzirea, menținerea terenurilor verzi, nu trebuie să fie legată de fiecare fermă în parte. Acestea trebuie să rămână flexibile, mai ales în acele regiuni în care există deja mari suprafețe înverzite ecologice. Un al ultimea punct, în ceea ce privește cartonașul galben pentru sistemele de control, cred că e o idee foarte bună. Bardzo dziękuję. Teraz prosimy o zabranie głosu panią poseł. Mulțumim mult. Acum, doamna Oscarson. interesant samt. Mulțumesc, voi vorbi în suedeză, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru contribuțiile interesante pe care le-am auzit până acum. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră știu care e punctul de vedere al Suediei. Noi credem că e important să existe un buget corespunzător pentru PAC iar apoi acest buget trebuie să fie folosit foarte bine și foarte eficient pentru a ne atinge obiectivele. Noi ne dorim să avem o agricultură viabilă și de aceea trebuie să gestionăm foarte bine și componenta de înverzire însă trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea ce înseamnă această componentă de înverzire. Am discutat și la nivel național și de aceea ni se pare foarte important că are loc această discuție. Unii au spus că e bine să existe niște reguli comune astfel încât să se creeze o rețea echitabilă din punct de vedere al concurenței pentru toată lumea. Însă în același timp trebuie să fim competitivi și la nivel global cu produsele noastre și de aceea al doilea pilon e un factor important important pentru dezvoltarea regiunilor rurale, dar și pentru exploatațiile agricole. Și vedem aici anumite puncte pozitive. De exemplu, faptul că fermierii tineri pot să primească și ei sprijin în ceea ce îi privește pe agricultorii în vârstă și acest regulament de transferabilitate a unei exploatații agricole, noi credem că aici se pot găsi niște soluții mai bune. Mai vreau să subliniez ce ni se pare nou foarte important, responsabilitatea globală față de mediu, care trebuie să fie și mai verde pentru că până acum nici măcar nu prea a fost folosită. Noi trebuie să producem pentru întreaga Uniune Europeană și de aceea e important să se ofere sprijin neapărat acelor regiuni care sunt defavorizate. E foarte important să găsim și reguli în acest sens, astfel încât să ne asigurăm vi viitorul. Mulțumim! Garcia, bardzo przepraszam pana posła Hoślinga, bardzo przepraszam za pomieszanie. Pani posła. Pani poseł. Pani poseł Garcia, bardzo proszę. Gracias, presidente. Doamna Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment, pentru că mi se pare foarte important să avem un schimb de opinii cu parlamentele naționale. Acum, revenind la obiectivele Ehm, stabilite și aplicarea lor. Mi se pare că ne concentrăm mai degrabă pe punerea în aplicare a PAC uh, și avem tendința să uităm de obiectivele acestea. Nu știu dacă vom reuși să le atingem pe baza propunerilor făcute de raportori. Uh, această politică trebuie să fie una foarte puternică și trebuie să um, ofere niște produse alimentare la prețuri decente pentru cetățeni. Iată obiectivele la care trebuie să um, aspirăm noi și mai uh, specific, mai specific este vorba de un sector strategic, la fel ca și cel energetic sau cel al apărării și securității. Într-adevăr, bugetul este o chestiune importantă, însă trebuie să Uh, discutăm și despre ce înseamnă un uh, agricultor activ. Propunerea este bună, e bine să se acorde flexibilitate statului membru pentru, că să, pentru a se ține cont de specificul fiecărui uh, stat și să vedem ce înseamnă pentru fiecare un agricultor activ, însă aceste chestiuni n-au fost rezolvate în rapoartele care n-au fost prezentate. E adevărat că uh, plățile decuplate ar putea să fie uh, um, o soluție, dar acest lucru nu ar putea să rezolve toate problemele. Uh, și mai sunt de acord și cu faptul că înverzirea nu poate fi aplicată omogen, trebuie să um, ținem cont de specificitățile fiecărui uh, stat membru, altfel nu vom putea să ajungem la o, o soluție pentru noi toți. Apoi, în ceea ce privește om- omogenizarea ajutoarelor în primul pilon, acesta reprezintă niște compensații pentru pierderea veniturilor producătorilor din motive destul de specifice și, de fapt, fapt, uh, cerințele de mediu, de bunăstare animalelor și așa mai departe, sunt din ce în ce mai stricte și, în al doilea rând, acordurile care mm, se referă la mm, agricultori ar putea să reprezinte mijloace prin care pierd din competitivitate și apoi să nu uităm că nu există uh, uniune fiscală la nivelul Uniunii și atunci nu vom ajunge la aplicarea unei politici agricole omogene pe uh, uh, întreaga suprafață a Europei și în plus n-am mai discutat și de ajutoarele pentru piețe, dacă acestea au fost abordate în în raportul de antă și dacă da, aș vrea să pun um, punctul pe importanta propunerii uh, dumnealui. Uh, vom aduce câteva amendamente, dar aș vrea să spun că în raportul domnului uh, Dantin sunt o serie de remarci destul de originale, să spun. Mulțumim. Acum reprezentantul României, domnul Rădulescu. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc raportorilor pentru efortul făcut pentru acest pachet în ceea ce privește poziția României privind principalele aspecte referitoare la, la prezervarea resurselor naturale, respectiv politica agricolă comună. România sprijină propunerea Comisiei Europene privind nivelul total al alocărilor pentru PAC, considerând că acesta reprezintă un minim acceptabil pentru România. Principalele aspecte de sensibilitate pentru România vizează 1. Redistribuirea sprijinului direct, pentru care România este în favoarea unei rate unice, considerând că formula de convergență propusă de Comisie menține o serie de diferențe între nivelul maxim și nivelul minim al plăților alocate fermierilor din statele membre. 2. Plafonarea sprijinului pentru ferme mari. România nu susține plafonarea plăților directe pentru mari beneficiari. 3. Înverzirea plăților directe. Este această propunere trebuie să nu introducă povere administrative și cheltuieli suplimentare fermierilor. Procentul propus de 30% din alocarea bugetului de plăți directe este prea mare. În acest context, România va solicita două plafoane distincte. Unul pentru plățile directe de bază pentru veniturile fermierilor și altul pentru plățile întârziate, iar quantum, quantumul acestor plăți de înverzire să fie unitar în toată Europa. Rata de cofinanțare, România este favorabilă menținerii ratei actuale de cofinanțare de 80% pentru sprijinul aferent dezvoltării rurale. 5. Criteriile de alocare, partea română va sublinia că ar trebui să se țină cont cu prioritate de nivelul PIB al fiecărui stat membru, iar ponderea acestui indicator să fie semnificativă în cheia de alocare. 6. Rata de prefinanțare. România nu susține o rată de uh, un, pe un program de 4%, suma acordată în trei tranșe, așa cum este în propunerea Comisiei, ci susține ca avansul să fie de 7%, sumă transferabilă în maxim două tranșe. 7. Zonele de interes ecologic să se aplice diferențiat, un procent de 3% pentru fermele până la 20 de hectare și peste 7, un procent de 7% pentru fermele mai mari de 20 de hectare. 8. Irigațiile trebuie tratate diferențiat între statele vechi și statele membrei, pentru că trebuie un sprijin substanțial pentru țările noi membre intrate în Uniunea Europeană, irigarea fiind esențială în creșterea producțiilor pentru unele state, de exemplu cum este România. Vă mulțumesc! Mulțumim. Acum reprezentantul Portugaliei, domnul Abel Batista. Mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem de acord și sprijinim uh, um, orientarea reformei PAC și anume cea de asigurare a siguranței alimentare și aceea de a miza pe o agricultură uh, în favoarea cetățenilor și folosirea corespunzătoare a terenurilor și de asemenea trebuie să sprijinim și ocuparea um, forței de muncă, dar pentru acest lucru trebuie să adoptăm și măsurile potrivite. Din acest motiv, um, îl felicităm pe domnul Capula Santos pentru raportul dumnealui. Cred că a fost destul de uh, curajos pentru modalitatea în care și-a prezentat uh, propunerile și sugestiile de punere în aplicare. Noi credem că la nivel european trebuie să existe un sprijin eficient pentru agricultori. De asemenea, e nevoie de o convergență uh, nu către scăderea um, mediei, ci pentru a se atinge media europeană. E nevoie de o convergență adevărată pentru producătorii um, agroalimentari din Europa. Trebuie să fie sprijiniți uh, pe cât se poate în activităților de producție de uh, alimente și pentru uh, întreaga gamă de activități pe care o duc. O altă remarcă referitoare la înverzire. Din punctul nostru de vedere, acest aspect este unul important. Uh, Trebuie să ne asigurăm că agricultura asigură protecția mediului. Este un factor esențial, însă înverzirea trebuie să țină cont și de diferențele de caracteristici de la un stat membru la altul, mai ales um, cele din țările mediteranene și mă refer aici în special la irigații. Țările din jurul Mediteranei nu pot să mențină un nivel uh, satisfăcător de producție agricolă uh, fără să primească un sprijin uh, corespunzător pentru irigații. Așadar, înverzirea trebuie să uh, reprezinte mai degrabă un stimulent decât o sancțiune, o pedapsă. Acest lucru vreau să-l clarific un lucru uh, regretăm și anume acela că Comisia nu a stabilit o dată anume pentru um, diferențierea între statele făcute pentru fiecare, plățiri făcute pentru fiecare stat în spate. Acum, domnul Martin Hoisling din partea Parlamentului European. Stimați colegi, mă bucur să vă pot saluta în Parlamentul European. Și voi începe direct cu subiectul înverzirii, pentru că cred că e aspectul cel mai important al acestei reforme și este și noua motivație pentru plăți, și anume bani publici pentru eforturi publice, pentru noua perioadă de finanțare. Acum că totul, ne dorim ca totul să fie flexibil sau că până la urmă va fi obligatoriu sau, sau pe bază voluntară, toate acestea pun în pericol al doilea pilon noi, parlamentarii, suntem cei care trebuie să ne asigurăm că există și finanțe pentru o nouă politică. Tocmai de aceea noi suntem cei care suntem în spatele acestei propuneri făcute de comisie. Avem nevoie de o împărțire mai echitabilă în Europa. Abordarea este una bună pe care o sprijinim și noi, însă avem nevoie și de o împărțire mai bună între exploatații mici și mari și de aceea ne dorim să facem această reformă a PAC-ului și întotdeauna am pornit această discuție în Parlamentul European. De aceea noi suntem pentru această plafonare, nu vedem de ce trebuie să le fie oferită mai mult sprijin exploatațiilor mari. Acest lucru trebuie să fie finalizat și să fie acordat mai mult sprijin exploatațiilor mici primul pilon. Am auzit de faptul că minus, cel puțin 30% dintre plăți trebuie să fie acordate programelor de mediu. Acest lucru trebuie să fie armonizat la nivel european și trebuie să apară în documente, pentru că doar așa poate fi pus în implementare în toate statele europene. Sub al doilea pilon nu avem nevoie de uh, niște uh, bani publici care pur și simplu până la urmă să îi afecteze într-un mod negativ pe agricultori. În ceea ce privește riscul, acesta nu aparține sub al doilea pilon, ci trebuie să fie văzut ca o măsură care face parte din primul pilon sau să se creeze un program special pentru risc. Sprijin propunerea domnului Danten. Avem nevoie de regulamente nu doar pentru zahăr, nu, și, ci și pentru alte domenii. Și îi rog pe colegii mei să se gândească încă o dată la subiectul laptelui, pentru că criza laptelui ne-a arătat foarte clar că e nevoie de regulamente. Am văzut ce s-a întâmplat când ieșa din vigoare regulamentul pentru lapte, pentru că dacă acestea nu există, ne așteaptă o situație și mai grea. Mulțumesc! trzech posłów z, Parlamentu na, na, z parlamentów narodowych będzie zabierać głos i jeden z Parlamentu Europejskiego. Acum o să schimbăm puțin regulile. O să avem trei reprezentanți ai Parlamentului Național și apoi un eurodeputat. Vă, re- vă rog încă o dată să respectați uh, timpul de două minute. Acum, uh, domnul Negri din partea Luxemburgului. Domnule Negri, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația pe care ne-ați adresat-o astăzi. Uh, trebuie să spunem că PAC reprezintă uh, o prioritate și prioritatea noastră este înverzirea și uh, alocarea 7% dintre suprafețele arabe în acest scop. Um, domnul Christensen a, a propus mai, de, mai devreme ca această rată să fie redusă până la 3,5% uh, dacă se adaugă alte măsuri complementare. Într-adevăr, uh, această uh, rată brută de 7% mi se pare destul de mare. Suntem de părere că criteriile corespunzătoare ar trebui să fie specificate mai mult, rămânând uh, totuși în, uh, în convergență cu acest obiectiv de înverzire mai accentuată. Și în acest context, domnule președinte, poate ne puteți uh, oferi o altă informație uh, referitoare la negocierile privind această rată de 7% care trebuie alocată pentru uh, zonele de interes ecologic. Mulțumesc! Mulțumim mult! Acum domnul Peters va avea cuvântul. Voorzitter, dank u wel. Uh, Mulțumesc foarte mult. Aș dori să folosesc cele două minute pe care le am la dispoziție pentru a vorbi despre înverzire. În zona de unde vin eu, suprafețele agricole sunt plate, însă trebuie să fim uh, atenți când e vorba de astfel de terenuri plate. trebuie să, când e vorba de astfel de teren, trebuie să găsim modele durabile care să asigure alimentar, alimentația în lumea întreagă, o agricultură durabilă, trebuie să țină cont și de um, puterea ecologică a terenurilor. Trebuie să facem astfel încât, în contextul pieței uh, libere, să existe uh, o astfel de politică puternică în Parlamentul flamand, noi ne-am concentrat atenția mai ales asupra um, um, contextului în care se desfășoară agricultura, e vorba de urbanizare uh, crescândă și se, vrem de asemenea să atragem atenția asupra zonelor uh, ultraperiferice. De asemenea, propunem ca bugetele neutilizate din uh, pilonul 1 să fie transferate direct în uh, pilonul 2. Acum, revenind la înverzire, Parlamentul uh, flamand sprijină pe deplin efortul Comisiei Europene de a avea o agricultură mai durabilă și consideră că cele 30% um, reprezintă um, o direcție bună și trebuie să fim cât mai eficienți cu putință fără a pune uh, sub semnul întrebării eficiența um, aplicării obiectivelor în domeniul uh, biodiversității și lupta împotriva schimbărilor uh, climatice și acest lucru înseamnă că trebuie să existe o flexibilitate pentru realizarea obiectivelor de înverzire. Dorim ca Uniunea să stabilească niște obiective ridicate um, în la nivel de o, țări și o, uh, regiuni, fără ca povara administrativă să fie sporită. Vrem mai multă flexibilitate la nivel regional și sperăm ca astfel să obținem niște rezultate mai bune în ceea ce privește înverzirea și caracterul durabil al uh, agriculturii. Mulțumim că ați respectat timpul de vorbire acum, uh, domnul Van Keven. Ja, goedemiddag. Eh, ik spreek namens het eh, Nederlandse da, domnule președinte, vorbesc în numele Parlamentului olandez și aș dori să subliniez mai multe puncte în ceea ce privește aceste măsuri. În primul rând, o negociere mai consolidată îi ajută pe agricultori să obțină un preț mai bun pentru produsele lor. Parlamentul olandez sprijină și cercetarea și inovarea. Important este să spunem că avem un proiect în Parlamentul nostru care a fost acceptat și anume 10% din mijloacele PAC, adică aproximativ 30 de miliarde, să fie folosite pentru cercetare și inovare. Un al treilea domeniu foarte important. Primul pilon trebuie să primească și măsuri de înverzire, de exemplu, ocrotirea naturii sau a uh, terenurilor perzi. Nu ne dorim ca aceste ajutoare să fie cuplate numai de producție. Am vorbit despre un regres. O a cincea observație. Măsurile care vor fi luate în considerare, trebuie să se bucure și de un și de un raport în ceea ce privește impactul pe care îl vor avea aceste măsuri în domeniile în care vor fi puse în aplicare. A șasea observație. Este foarte clar că unele state membre primesc mai mult decât altele, de aceea trebuie să existe aici o convergență. Olanda primește cu 8% mai mult decât alte state membre mai bogate, dar acum și a cunoaște o reducere și de aceea nu acest lucru nu ni se pare echitabil și dorim să fie schimbat. Mai dorim să subliniem, subliniem faptul că și Parlamentul olandez își dorește ca povarea birocratică să fie păstrată la un nivel cât mai mic. Pentru că importantă e clar și în acest caz simplificarea. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Are acum cuvint, cuvântul vicepreședintele Comisiei pentru Cultură doamna din Parlamentul European, doamna Paulsen. Mulțumesc, domnule președinte. Îi salut pe toți parlamentarii din parlamentele naționale. Eu am de-a face în primul rând cu tot ce ține în acest program de zonele rurale. În primul rând, aș dori să îi aduc laude domnului Capula Santos. A fost foarte, foarte atent și a ținut cont de diferitele păreri pe care noi, raportorii din umbră, le-am avut. De exemplu, așa cum apare și în text, atât din partea Parlamentului cât și din partea Consiliului, ne dorim ca bunăstarea animalelor să fie și ea o prioritate și acest lucru trebuie salutat. Și turismul în zonele rurale își ocupă locul aici. Însă, dumneavoastră, cei care lucrați la nivel național, pe dumneavoastră, vreau să vă rog următoarele. Am vorbit tot timpul despre chestiuni care țin de protejarea naturii. Da, e clar, e ceva foarte important pentru supraviețuirea noastră. Însă, noi ne dorim să menținem un spațiu rural viu, o agricultură viabilă. Însă, atunci, trebuie să ținem cont în cadrul agriculturii și de următorul aspect. Dacă ne dorim ca terenurile să fie vilabile, atunci e nevoie și de condiții economice și culturale, astfel încât să se poată trăi bine în aceste zone. Acest lucru e adevărat pentru agricultori și familiile lor, însă și pentru toți ceilalți care trăiesc pe aceeași suprafață de teron. Și de aceea, uh, are o importanță foarte mare faptul că vorbim despre al doilea pilon pentru dezvoltare rurală, însă când vorbim despre acesta să nu uităm, este doar o precondiție, un spațiu rural viabil și că trebuie să acordăm mai multe fonduri decât ceea ce există până acum. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Pupinis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu raportorilor. Le mulțumesc și colegilor din Parlamentul European. Astăzi discutăm despre diferite teme foarte importante. Noi le sprijinim pe majoritatea dintre ele, sprijinim majoritatea dispozițiilor din reforma agricolă. Însă în ceea ce privește înverzirea, uh, ei bine, trebuie să discutăm nu doar despre înverzire, ci și despre agricultori și plățile directe care nu sunt echitabile între ei și am spus acest lucru de mai multe ori. Suntem de acord cu cele spuse de colegii noștri din Lituania, Letonia și Estonia. E doar un prim pas, măsurile luate nu sunt suficiente și ne dorim să existe mai multe măsuri de sprijin, astfel încât să se aducă la o uh, aliniere a plăților directe. S-a mai discutat astăzi despre o temă importantă și anume despre aceste terenuri rurabile, agricole, care au fost naționalizate în țările noastre acum 50 de ani. Acum acestea sunt uh, înapoiate proprietarilor originali. Vorbim de 2,6 milioane de hectare care se încadrează în cele tocmai spuse. Și atunci ne punem următoarea întrebare. Cum vor arăta plățile directe pentru acești oameni care sunt în proprietatea acestor suprafețe, mai ales dacă ținem cont de componenta de dezvoltare rurală. Aici există diferite obiective. Finanțarea nu trebuie să fie redusă. Statele membre mai vechi au o infrastructură aproape perfectă în ceea ce privește agricultura, folosesc cele mai noi tehnologii, însă lucrurile stau total diferit în noile state membre. Deși putem discuta și noi despre cercetare, însă noi nu vom reuși să punem în aplicare toate aceste obiective. Și de aceea, în ceea ce privește finanțarea, trebuie să continuăm discuțiile, mai ales în ceea ce privește plățile directe. Trebuie să căutăm niște soluții mai bune. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Acum are cuvântul Finlanda, domnul Arthur Satulan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Propunerea Comisiei și reforma parlamentară pentru PAC sunt o bază bună de negociere. Însă aceste propuneri, propuneri trebuie să fie îmbunătățite și simplificate. Cred că plățile plafonate trebuie să existe în continuare, însă avem nevoie de plăți și de peste 10%, astfel încât, ținând cont de condițiile existente acum, să putem să ne menținem productivitatea. Trebuie să vedem dacă toate aceste măsuri vor funcționa în practică. Deocamdată nu sunt aliniate condițiilor din Europa. Trebuie să se țină cont de diferențele care există între statele membre și trebuie să se facă o combinare cu măsurile deja existente. Suprafețele agricole din Finlanda sunt sunt deja încadrate în zone care au mari dificultăți și avem nevoie neapărat de identificator pentru aceste zone defavorizate. Acest lucru trebuie să se facă în cel mai scurt timp, pentru că dacă nu, agricultorii nu vor putea face nicio schimbare. Finlanda se gândește mult la această renunțare la cote, pentru că uh, în ceea ce privește cotele la zahăr, acestea nu vor putea fi respectate. Pentru noi ar însemna sfârșitul acestui sector. E o prioritate pe care, de care trebuie să se țină cont pe parcursul reformei în Finlanda în ceea ce privește cofinanțarea și aceasta e importantă să se mențină aceste procente de 35 până la 50% pentru dezvoltarea rurală. În Finlanda există și finanțare la nivel național pentru dezvoltarea rurală și pentru sprijinirea acelor zone defavorizate. Noi sperăm că toți cei uh, implicați în uh, acest lanț uh, își vor duce la îndeplinirea sarcile. Mulțumim, spune președintele. Are cuvântul acum domnul Cova din Estonia. Stimați colegi, mă bucur să aud astăzi că mulți dintre dumneavoastră ați înțeles problemele pe care le au statele baltice și anume cu aceste discrepanțe în plățile directe între statele membre. Sper că, beneficiind de ajutorul dumneavoastră, vom putea să schimbăm această stare de fapt și vom putea să ajungem la o convergență în ceea ce privește plățile directe între state și la inegalitățile foarte mari care mai există în politica agricolă comună. În al doilea rând, aș dori să subliniez care sunt problemele legate de fermierii activi. Propunerea Comisiei astăzi ne dă posibilitatea să continuăm să primim sprijin pentru activități care nu vor veni cu niciun fel de valoare adăugată pentru mediu sau pentru societate în ansamblul ei. În același timp, eu consider că atunci când vorbim despre o valoare adăugată pentru societate, ar trebui să continuăm să mergem pe calea pe care am început deja. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, vă mulțumesc că v-ați încadrat în timp. Și acum are cuvântul domnului, domnul Wojciechowski din Parlamentul European. Da, nu vă spun acum nimic nou. Am uh, deschis aceste subiecte de mai multe ori și colegii mei au uh, menționat toate aceste subiecte mai ales cei din Lituania. În primul rând, avem de-a face cu o discriminare care este foarte clară și este rezultatul unui tratament inegal în ceea ce privește plățile directe. Există acest sistem al plăților directe și auzim acum că ni se cere să dăm dovadă de realism în acest sens. Acest lucru ni se spune de către acele țări în care plățile acestea se află la un nivel inferior. Dar ajung fondurile pentru așa ceva, pentru abordare realistă, putem soluționa problemele cu ei, însă nu e vorba numai de bani. În primul rând, e vorba despre drepturi. Țările membre, țările membre noi sunt cele care sunt discriminate în ceea ce privește drepturile pe care le au. Acest lucru încalcă principiul nediscriminării și este aici afectată și independența țărilor. Un agricultor din uh, Letonia, din Polonia, din Polonia nu are nevoie de mai puțin bani și asta pentru că există acele criterii obiective. Nu. De fapt, aceștia au o anumită situație și nu o alta. Așa ceva nu poate să fie acceptat. S-a spus de mai multe ori, s-a făcut referire la această problemă, dar încă nu am auzit niciun fel de o argumentare legală în ceea ce privește subiectul legat de discriminarea noilor state membre. Așa ceva nu poate să fie un principiu, e împotriva tratatelor. Faptul că unii primesc mai mult, alții primesc mai puțin decât până acum. Pentru că acest lucru s-a întâmplat cândva și primeau mai puțin mai de mult. Aceste criterii istorice nu trebuie să continue, pentru că nici măcar nu pot fi argumentate din punct de vedere juridic. E nevoie de un tratament egal, de o politică reală și trebuie să avem grijă de faptul că nu putem să afectăm drepturile atunci când luăm măsuri. Mulțumesc! Preș Președintele, aș dori să adaug ceva. Domnul Wojciechowski este jurist și acum are cuvântul domnul Höfken din Parlamentul German. Vă rog, aveți cuvântul. Doamna Da, mulțumesc, mulțumesc pentru munca depusă de colegi și colege. Cred că, în primul rând, trebuie să luptăm cu toții pentru un buget puternic în ceea ce privește agricultura și pentru al doilea pilon. Eu vorbesc în, numai, în numele Bundesratului german și ne dorim să ajungem la o soluție bună. De aceea eu sunt convinsă că viitorul Europei ține foarte mult de un buget consolidat și de sprijinul regiunilor rurale. Ca și până acum, noi sprijinim abordarea comisarului pentru agricultură, domnul Cioloș. În ceea ce privește primul pilon, aici noi am făcut niște propuneri concrete și mulțumesc domnului Capula Santos că a ținut cont de propunerile făcute de noi și anume în următoarea direcție. În ceea ce privește plantele proteice, dar și în ceea ce privește includerea măsurilor de mediu și cred că colegul de lângă mine va spune mai multe în acest sens. Cred că e foarte important raportul domnului Danten. Cred că trebuie să fim cu toții conștienți că în uh, vremurile actuale devine tot mai important să existe anumite măsuri de dereglementare și acest lucru nu trebuie făcut doar în ceea ce privește aspectele financiare, ci și în ceea ce privește regulamentele de piață. Ca în cazul zahărului mai există și alte domenii și în regulamentele de piață se menține păstrarea cotelor până în 2013. Mai ales din cauza celor întâmplate în domeniul laptelui, eu cred că trebuie să ajungem la un alt fel de propuneri. De aceea aș ruga Comisia să țină cont de situația regală de pe piață și faptul că veniturile au mult de suferit în toată Uniunea Europeană. De aceea Comisia trebuie să facă noi propuneri. Al doilea pilon E important ca și acesta să fie consolidat. Eu cred că propunerile făcute aici nu sunt foarte bune în ceea ce privește transferul exploatațiilor. Apoi, controlul. Eu cred că e un instrument foarte important pentru concurență. Toate statele membre pun o valoare mare asupra lui, trebuie să uh, și dacă ne dorim ca obiectivele să fie îndeplinite, atunci e clar că avem nevoie și de un grad înalt de control. Da, ne dorim să fie redusă povara administrativă, însă controlele rămân foarte importante, pentru că nu ne dorim să fie răsplătiți aceia care nu joacă conform regulilor. Sunt convinsă că e important pentru bugetul agricol și pentru întregul domeniu agricol să luăm niște decizii cât mai rapid. Nu putem să tot stăm să așteptăm. Eu pot să spun doar pentru landul din care vin eu din Germania că nu vom reuși să ne menținem de Uh, măsurile pentru viitoarea perioadă dacă aceste, dacă hotările care trebuie luate nu sunt luate cât de repede. Mulțumesc! Mulțumesc! În ceea ce privește bugetul, aș vrea să vorbiți și cu doamna cancelar Merkel. Acum domnul Paolo Russo. pan poseł Paulo Russo. Domnul Paulo Russo. Przepraszamy. Grazie Presidente. Intanto mi consenta di eh, porre... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă adresez două întrebări. La prima m-am mai referit și în alte ocazii. Este vorba despre PAC și este vorba și de uh, modelul de Europa pe care dorim să îl construim. Aș dori să fiu ceva mai precis Parlamentul nostru a formulat uh, în repetate rânduri un aviz. Noi dorim o Europă a șanselor egale sau trebuie să ne întrebăm dacă dorim uh, cumva o Europă care să nu-și mai păstreze specificul în ceea ce privește produsele. Înțeleg că situația zonelor rurale este foarte importantă, însă uh, trebuie să ținem cont și de criteriul PIB și să ținem cont și de uh, echilibrul între modernitate și tradiție, inovare și capacitatea întreprinderilor de a rămâne pe piață. Rezultatul este că vom ajunge să omologăm anumite produse, vom avea o producție de masă și uh, va dispărea Uh, oricine nu va avea o atitudine suficient de inovatoare și de creativă. Mediul este un actor natural al noii PAC, însă în acest context uh, nu putem să excludem culturile tradiționale, de exemplu măslinii sau vița de vie, care fac parte și din peisaj. Ar fi o greșeală, nu e vorba atât de o greșeală, de fapt, cât de mm, Mm, incapacitatea de a înțelege un întreg continent cu specificul său uh, geografic și istoric și mai ales cultural, care are specificități uh, și de comportament, nu numai uh, din toate celelalte domenii. Politica agricolă comună în acest context de criză financiară și instituțională trebuie să își păstreze chipul, uh, pentru că altfel ar duce la o nouă respingere a Uniunii Europene, la un nou puseu de euroscepticism. Trebuie să știm să punem în valoare diferitele tipuri de agricultură europeană, permițând să supraviețuiască cele care îndeplinesc criterii de excelență și în același timp să se păstreze solidaritatea și să se apere valorile, să nu ajungem să sacrificăm întreprinderi care uh, s-au îndatorat și au investit pentru a spori calitatea produselor. Vă mulțumesc! Lord Cameron. Mulțumesc. Mr. Chairman. Domnul Cameron. Mulțumesc. Domnule președinte, sper că veți uh, accepta observațiile mele. Comisia noastră consideră că dacă mari sume de bani sunt transferate de la contribuabili la agricultori, trebuie respectate ecocondiționalitatea, dar ar fi absurd dacă aceasta nu ar fi bazată pe criterii regionale. Poate că condițiile menționate de George Lyon ar fi cea mai bună soluție. De asemenea, nu ar fi corect dacă în trecut un agricultor și-a inclus părți din exploatație în um, planuri de mediu și nu s-ar ține cont de acest lucru atunci când se stabilesc procentele sau regulile pentru noua schemă de înverzire. Comisia mea consideră că dacă dorim să menținem competitivitatea agricolă a Uniunii Europene, foarte importantă pentru noi toți, trebuie să finanțăm tot mai mult pilonul 2 și nu pilonul 1 ceea ce nu se aplică la zonele cele mai defavorizate care au nevoie de păstrarea sprijinului actual. Însă trebuie să finanțăm mai mult în secolul 21 economia rurală extinsă pentru ca mai multe locuri de muncă să fie disponibile pentru familiile de agricultori. E nevoie de o conexiune la internet foarte bună, care, în așa fel încât factorul distanță să nu mai conteze. Avem nevoie de o diversificare mai mare, de manufacturi de scară mică și de condiții de mediu uh, mai bune. Toate acestea pot fi realizate prin finanțarea mai mare a pilonului 2, un instrument economic esențial, după părerea mea. Comisia noastră uh, mai crede un lucru, că trebuie să-i protejăm pe agricultori cumva și de capriciile vremii și de marile fluctuații de prețuri. În Africa există asigurări cu prime stabilite la 5% din costurile uh, pentru uh, semințe și fertilizatori, de exemplu. Jumătate este plătit de agricultori, jumătate plătit de furnizorii de materiale. Astfel de scheme funcționează foarte bine în Africa și sperăm ca pe viitor să putem aplica astfel de planuri și în Europa. Mulțumesc! Și acum o reprezentantă a Comisiei Agri din Parlamentul European. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte um Sie bitten, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să țineți cont de rândul pe care ne-am înscris pe listă, spune doamna Rodus, pentru că eu am cerut cuvântul încă de la început, așa că e uimitor că abia acum mi-a venit rândul. Trebuie să ieși într-un subiect, dar am vrut să spun că această procedură nu mi se pare bună. În primul rând, doresc să-i atenționez pe toți din această cameră că de faptul că această propunere făcută de comisie are de-a face și cu următoarele. Societatea și majoritatea Parlamentului nu țin cont tocmai de obiectivele pe care le are Comisia pentru Agricultură. Noi ne implicăm și în strategia UE 2020. De aceea aceste 30% din plățile directe pen, sunt pentru ecologizare. Mie mi se pare foarte bine. E importantă de asemenea și diversificarea recoltelor. Însă întrebarea e cum ajungem la toate acestea și dacă toate aceste lucruri sunt bune pentru toată lumea. Aici mai e nevoie de dialog. Însă trebuie să le spun tuturor că dacă nu facem nimic și pur și simplu spunem că nu funcționează, atunci uh, Parlamentul și acele 80 acele 80, 58 de miliarde pe care am dorit să le avem la dispoziție nu ne vor ajuta. Se spune deja că doresc ca acest buget să fie restrâns și atunci trebuie să spun foarte clar că reducerile vor avea loc tocmai în bugetul pentru agricultură și, cele pentru, și bugetul pentru coeziune. Noi ne dorim să ajungem la o situație mai bună, dar putem să facem acest lucru doar dacă găsim disponibilitate pentru a face toate acestea. Nu putem spune doar că ne dorim să avem produse uh, sănătoase, uh, ci trebuie să ținem cont și de mediu, care și el trebuie ocrotit. Plafonarea. A existat deja acceptanță în ceea ce privește plafonarea în această comisie, în ceea ce privește rapoartele. Conservatorii au spus că trebuie să se renunțe la plafonare, pentru că nici nu este prevăzută în buget, astfel se ajunge la faptul că 75% dintre colegii mei din Parlament au fost pentru plafonare și nu împotriva ei. De aceea, eu cred că ar trebui să stabilim plafonarea în acel, în acel, într-un asemenea fel încât să aibă sens. și să vedem acei fermieri care nu vor să se implice în plafonare, e bine să aibă și ei o șansă să nu fim împotriva lor. povară administrativă redusă. Vreau să spun că avem nevoie de control, însă nu avem nevoie de un control al controlului. Și de aceea rog parlamentele naționale să analizeze domeniile lor și să vadă dacă nu pot organiza cumva altfel controlul la nivel național, astfel încât să nu există o dublare a controlelor. Apoi, am auzit cele spuse de antevorbitorul meu, în secolul 21 trebuie să ne asigurăm că al doilea pilon este unul consolidat și în acest sens propunerile pe care le avem pe masă pot fi sprijinite, însă există o mare parte care trebuie îmbunătățită. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog să mă scuzați, pentru că știți că s-a schimbat președintele reuniunii și probabil că de aceea au uh, apărut aceste neajunsuri. Dăm acum cuvântul președintelui Comisiei Agri din Polonia. Mulțumesc! Am dezbătut foarte mult acest subiect în uh, Polonia de când s-a făcut public uh, pachetul legislativ în data de 12 octombrie. Dieta poloneză așteaptă să se uh, decidă situația plăților în noiembrie și noi considerăm că nu sunt suficiente soluții în ceea ce privește uh, plățile directe. Camera inferioară a Parlamentului polonez este preocupată de acest sistem pentru că ni se pare că lipsește și unitatea și simplitatea, de asemenea lipsește și echitatea în acest sistem de plăți. Așadar, anumite state membre sunt discriminate. Finanțarea nu se face pe criterii obiective, ci pe criterii așa numit istorice. se justifică totul prin uh, datele din trecut. De asemenea, Comisia Europeană a propus o reducere a disparităților, însă a păstrat acest principiu al calculului istoric care uh, este incorrect după părerea noastră. Considerăm că um, acest lucru creează diferențe flagrante între agricultorii din statele Uniunii Europene. Mai ales uh, discriminarea ține de noile state membre, printre care și Polonia. Dorim ca acest sistem inechitabil să fie abolit și domnul Wojciechowski s-a referit la el și uh, domnul senator din Polonia care a luat cuvântul. Uh, credem că trebuie să se aplice principiul nediscriminării agricultorilor, e vorba de articolul 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aceste măsuri încalcă, de asemenea, încă un articol și anume 48 din tratat. Trebuie să se țină cont și de diferențele dintre regiuni și nu ă, de diferențele dintre state. E vorba de articolul 39.2 din tratat. Toate aceste lucruri pot să creeze o discriminare între agricultori, între statele membre. Și deci adunarea parlamentară poloneză cere ca Uniunea Europeană să garanteze nediscriminarea agricultorilor. Și aș mai avea două observații mai detaliate. Parlamentul polonez este pentru cotele la lactate, deoarece considerăm că uh, eliminarea cotelor va duce la căderea completă a anumitor exploatații. La fel, cotele la zahăr trebuie menținute și chiar mărite până la aproape 17 milioane de tone, pentru că astfel se va putea um, asigura securitatea alimentară în Europa și uh, trebuie să nu uităm că reforma sectorului zahărului nu a fost chiar cea mai bună soluție. Președintele întrerupe. Încă o frază, vă rog, domnule președinte. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, mai trebuie aici, credem, să mai analizăm situația pentru că soluțiile în vigoare nu duc la o bună funcționare. Mulțumesc! Mulțumesc, dar vă rog frumos, haideți să nu depășim timpul de vorbire, pentru că dacă unii dintre noi vorbesc mai mult, ceilalți nu vor mai putea vorbi deloc. Deci următorii vor avea doar 1 minut 30. Acum un reprezentant al Parlamentului spaniol are, are cuvântul. Muchas gracias, presidente. Bien, estamos, estamos hablando de un sector que debe ser estratégico para toda la... Mulțumesc, domnule președinte. Acest sector, și anume agricultura, este unul strategic pentru întreaga Uniune Europeană. Sectorul agroalimentar trebuie să garanteze suveranitatea și securitatea alimentară a Europei și trebuie să permită uh, populațiilor rurale un trai decent. Uniunea Europeană are 500 de milioane de locuitori și pentru ei trebuie să reușim să păstrăm peisajul uh, tipic european, pentru că acesta contribuie la uh, un nivel de trai uh, de calitate. Doamnelor și domnilor, este foarte important să nu utilizăm 30% uh, din suprafață pentru înverzire. Sigur că trebuie ameliorate condițiile de mediu, însă nu trebuie să fie limitate subvențiile pentru sarcinile suplimentare pe care agricultorii sunt obligați să le îndeplinească. Mai este și chestiunea tinerilor agricultori și aceasta e foarte importantă, mai ales pe plan economic, dar și pe plan social. Schimbarea de generație este problematică și trebuie să acționăm. Este foarte important aici, de asemenea, să acordăm posibilități sporite organizațiilor de producători. Trebuie deci să adoptăm măsuri mai rapide, mai eficiente, care să permită parteneriatele public-privat și să elimine birocrația. Mulțumesc! Pan poseł Neumann. Mulțumesc, domnul deputat Noilman. Valonia. Din Valonia. Cred că vreți să spuneți doamna deputată. Du temps raccourci. Dat fiind că nu mai avem mult timp, am să mă refer la trei puncte care mi se par importante. Noua politică agricolă comună trebuie să aibă în vedere reglementarea piețelor pe termen scurt. Trebuie, de asemenea, să regândim complet regulile internaționale care ne condiționează politica agricolă. Regulile OMC uh, se referă mai ales la export și noi ar trebui să ne gândim, de fapt, mai mult la securitatea alimentară. În ceea ce privește organizarea pieței, s-ar putea introduce niște mecanisme de gestionare în amonte, de exemplu punându-se instrumente specifice la dispoziția agricultorilor care să le permită să-și gestioneze eforturile în funcție de cerere. Sustenabilitatea trebuie să fie privită mai ales la modul transversal. Propunerea de greening este una bună, deși nu este la înălțimea exigențelor de calitate. Uh, în loc de aceste 30%, noi credem că toate plățile, nu doar 30%, să fie legate de criterii de sustenabilitate socială și de mediu, stabilite la nivel social și regional. Există niște fonduri de susținere publică ce trebuie distribuite în mod echitabil. Bunurile publice oferite de agricultori sunt foarte importante și deci ar trebui structurat ajutorul în modul următor. Un ajutor de bază și apoi să se țină cont de factorii de mediu Uh, în, din perspectiva agronomică. Agricultorii trebuie să fie susținuți să meargă mai departe pentru că ei se află în centrul tranziției și aici se poate aplica un al doilea nivel de uh, ajutor sub forma unui ajutor specific pentru agricultorii bio sau care uh, au un patrimoniu uh, cultural sau de mediu deosebit sau dacă folosesc energii regenerabile și așa mai departe. Apoi, PAC trebuie să pună bazele unei noi relații între producători și consumatori. Și nu-i mai intru în detaliu, deci trebuie să avem în vedere perspectiva viitorului. Trebuie ca PAC să îndrăznească mai mult și să nu se blocheze în inerție. Mulțumesc! Mulțumim. Domnul Stewart acum. Right, sorry for the delay, Chairman. Da, mulțumesc pentru întrezire. Voi fi succint, spre deosebire de majoritatea colegilor mei despre înverzire, aceste zone cu interes ecologic. Am un material video uh, cu domnul comisar Cioloș care spunea că va include aceste terenuri în zonele de mediu și oamenii mi-au spus că da, am văzut acest lucru pe materialul video, dar nu și în scris și mi se pare că este lucru bun de făcut. În ceea ce privește diversitatea recoltelor, este, nu e o chestiune de... Uh, nu este uh, o înverzire, să se crească traficul rutier și folosirea de pesticide, toate acestea vor avea un impact asupra uh, femeilor mai mici, mai degrabă decât uh, cei mai mari. Noi în uh, uh Regatul Unit oricum nu suntem implicați în monoculturi. De asemenea, pragul ar trebui să fie crescut oricum și trebuie luate în considerare și alte tipuri de diversitate. În ceea ce privește uh, recoltele proteice, nu mă surprinde că uh, interzicele de OMG-uri uh, um, nu duc și la interzicerea acestor tipuri de uh, culturi. Cred că nu ar fi um, o idee uh, Rea să se discute lucrurile și la OMC. Am depășit timpul deja uh, să se țină cont de acest lucru și um, pentru ceilalți colegi. Mulțumim. Acum uh, doamna McIntyre. Do you mean McIntyre? McIntyre era pronunția corectă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă concentrez pe măsurile de înverzire produse de comisie și efectele acestora. Salut uh, membrii parlamentelor prezenți aici și contribuțiile pe care le-au adus. Regatul Unit este reprezentat aici de câțiva uh, reprezentanți foarte distinși ai um, Camerei Lorzilor și ai Camerei Comunilor și care au adus niște uh, contribuții foarte utile. Nu este posibil să avem o măsură, o soluție unică pentru măsurile de mediu. Uh, consider că reforma PAC ar trebui să le permită statelor membre să-și uh, um, ajusteze schemele de mediu pentru a corespunde circumstanțelor lor. Um, schemele de mediu deja există în, um, în Regatul Unit și sunt printre cele mai bune din Europa și deja am văzut uh, uh, niște efecte negative asupra acestor scheme pe măsură ce fermierii anticipează măsurile care vor fi propuse. Diversitatea recolturilor în Regatul Unit Unite ar avea exact uh, efectul contrar. Am citit rapoartele uh, Parlamentelor Naționale și consider că țări uh, foarte diferite, cum ar fi Finlanda sau Italia, sunt de acord cu faptul că acest program nu va funcționa prea des în acest context. Vedem efectele, uh, uno, efectele nedorite ale unor astfel de propuneri și acesta ar fi un exemplu de creștere a birocrației, a costurilor acestora și de distrugerea unor uh, programe existente deja foarte bune și considerăm că e nevoie să, cre- să creștem producția în într-un moment în care suntem cu toții preocupați de siguranța alimentară. Mulțumesc! Mulțumim mult! Acum domnul Liderman. Am poseł Liderman. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Statele federale germane urmăresc cu atenție reforma politicii agrare. În Germania, Landurile sunt cele care trebuie să pună în aplicare legislația și sunt cele care vor subverta consecințele legislației. Observ că, în ceea ce privește obiectivele, am căzut de acord. Credem că e nevoie de o creștere durabilă și integrantă în Uniunea Europeană. Însă acest lucru nu înseamnă, așa cum ne propune Comisia Reforma, să mergem în două viteze. Cererea pentru produse agricole sănătoase și materiale prime va continua să crească pe viitor, de aceea trebuie să se țină cont de acest, acești factori în reforma PAC. Noi sperăm într-un viitor al politicii agricole comune plin de responsabilitate. Și aș formula lucrurile în felul următor. Cât de multă înverzire ne putem permite? Nu trebuie să se ajungă în situația ca prin înverzire să fie mult prea reglementată și îngrădită producția de produse agricole. Cred că se merge prea mult în ceea ce privește plățile directe și um, 7%, 7% din terenuri să fie puse deoparte în interes ecologic, ei bine, noi trebuie să spunem că pentru Germania ar însemna o suprafață de dimensiunea landului Baden-Württemberg. Așa că noi considerăm că aceste 7% nu sunt o propunere bună. Ar trebui mai degrabă să se țină cont de diferitele suprafețe care fac parte din programe, cum ar fi Natura 2000, anumite zone procedate, ă, protejate și așa mai departe, care să fie scăzute din aceste 7%. Apoi, de aici ar trebui să, din regulament ar trebui să se renunțe la anumite regiuni în care este foarte clar că producția este bună până acum. Există definiții care nu sunt destul de clare și acestea ar trebui să fie clarificate. Din motive foarte bune, acum câțiva ani am, intro, am renunțat la această punere deoparte, a ter, obli, blocare obligatorie a terenurilor. Și asta pentru că exista o creștere în continuare în Uniunea Europeană și de aceea noi credem că acest instrument nu trebuie acum să fie reintrodus. Vă mulțumesc. Mulțumim mult. Acum din partea Regatului Unit, doamna Ricci. Ok, please. Thank you, uh, Mr. President. I... Mulțumesc, domnule președinte vă sunt recunoscător pentru ocazia de a vorbi acum și mulțumesc pentru această invitație. E important să discutăm reforma PAC și să sprijinim uh, sprijinul pentru industria agroalimentară și în acest context trebuie să ne asigurăm că măsurile pe care le luăm nu cumva dăunează um, sectoarelor um, agricole. Și eu, reprezentând circunscripție din um, Irlanda de Nord în Parlamentul Regatului Unit, uh, consider că este important ca simplificarea regulilor și normelor de plată este necesară pentru că în acest moment plata unică, sistemul acesta este foarte complicat și există multe um, în întârzieri. De asemenea, trebuie să acordăm o, o valoare pentru bani investiți și trebuie să sprijinim femeile activ, mai ales în contextul în care multe terenuri sunt um, nu sunt folosite pentru activități agricole și în, în ultimul rând această PAC trebuie să fie ajustată la circumstanțele locale. Mulțumesc! Mulțumim! Acum, reprezentantul uh, Parlamentului suedez, domnul Nimini. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să fac referire la cele spuse de colegii mei și noi ne dorim să existe un regulament mai puternice care să fie valabile pentru toată lumea. Însă există un risc foarte mare că vor intra în conflict pilonul 1 și 2 și tocmai din cauza acestui sistem de înverzire care se află acum sub primul pilon. Aici sunt puse deoparte 30% din plăți pentru înverzire, însă va fi foarte greu să se pună în aplicare acest principiu. Și acesta ar putea să ducă la faptul că Multe state membre vor avea multe de câștigat în ceea ce privește măsuri pentru mediu, iar cele care au deja programe foarte bune în acest sens vor avea de pierdut. Și de aceea există îngrijorări foarte mari atunci când vorbim despre aceste 30% pentru înverzire în primul pilon. Nu spunem nu, dar credem că se va ajunge la un înalt grad de birocrație. În ceea ce privește transferurile de sume din pilonul 2 sub pilonul 1, s-ar putea ajunge la intervenții directe pe piață în acele state care combină fondurile. Nu e o dezvoltare bună pentru viitor. De aceea ar fi mai bine ca în loc de această abordare, în loc de pilonul uh, dinspre pilonul 2 spre pilonul 1, transferul de fonduri să aibă loc invers. Astfel, statele membre ar putea să decidă mai bine cum doresc să împartă banii. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea Parlamentului European, doamna Cardenbach. În primul rând vreau să mulțumesc pentru discuțiile pe care le-am avut până acum cu reprezentanții și reprezentantele parlamentelor naționale. Eu sunt raportor din umbră, pe, am fost raportor din umbră pentru strategia pentru biodiversitate și acum fac parte din Comisia Envi, sunt raportor din umbră pentru domeniul dezvoltării rurale. Așa că contextul în care văd eu lucrurile poate merge cu un pas înainte față de discuțiile care au loc acum în parlamentele naționale. De aceea am trei lucruri pe care vreau să le subliniez. În primul rând, cred că avem nevoie neapărat de aceste 30% pentru măsuri de înverzire în primul uh, pilon, nu pentru că sunt importante pentru biodiversitate, pentru atingerea scopurilor de mediu și că sunt importante pentru PAC în strategia 2020, legi, ci din următorul fapt. Acestea sunt foarte importante și pentru acceptarea mijloacelor bugetare pentru, populația, pentru populație. De aceea cred că aceste 30% sunt foarte importante și trebuie să ținem cont întotdeauna de ele atunci când vorbim despre viitoarele bugete pentru agricultură. Apoi cele 7% pentru terenurile blocate, pentru în interes ecologic. Eu cred că și acestea trebuie menținute. Sub al doilea pilon, stocarea și acele 30% pentru plăți și chiar 35% uh, de procente pentru măsurile de mediu. Cred că toate acestea aparțin de fapt primului pilon. Și acum o rugăminte pentru reprezentanții parlamentelor naționale. Aș dori să se gândească da, s-a cerut s-a spus că în uh, trecut s-au dat mult prea multe fonduri pentru domeniul agricol. Uniunea Europeană, Comisiunea, Comisia Europeană poate să împartă banii și acestea, aceștia să ajungă în bugete. Știu că bugetele sunt foarte restrânse și foarte multe lucruri sunt de făcut. Există state membre care de-abia au intrat în Uniunea Europeană și nu pot să pună la dispoziție fondurile de care nevoie Uniunii Europene. Și de aceea noi ne dorim să existe o împărțire echitabilă. De aceea rog statele membre să argumenteze toate aceste probleme atunci când există bani suficienți pentru diferitele proiecte, acestea nu sunt puse în aplicare și banii se întorc la Uniunea Europeană. Apoi se vorbește și de fondurile proprii pentru proiectul european care să revină din taxa pe tranzacții financiare. Și noi, dacă nu avem bani, pentru că nu există contribuții, nu putem nici să împărțim aceste sume de bani. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori să mai spun faptul că există și reprezentanți din administrația Comisiei. Vreau doar să vă spun. Și acum are cuvântul Parlamentul Spaniol. Para. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Spune domnul Apazaran, am vorbit foarte mult despre PAC și aș dori să mă concentrez pe acele domenii care mi se par mie foarte interesante, dar în care s-a făcut foarte puțin. Vreau să vorbesc despre piețele de agricultură. Raportorii ne vorbeam despre îmbunătățirea funcțiilor lanțului produselor agricole, însă observăm că acesta în Europa nu funcționează deloc. Noi credem că ceea ce se propune în acest sens are multe lipsuri și e nevoie de îmbunătățiri. Noi venim dintr-o țară în care producția este limitată pe diferite produse, cum ar fi lapte, zahăr și așa mai departe, și de aceea noi suntem pentru menținerea cotelor pentru lapte, spre exemplu. Mai avem de asemenea și o plasă de siguranță și o stocare a produselor cu prețuri actualizate și avem nevoie de aceste prețuri actualizate. Însă, cum rămâne cu produsele care sunt importate în Uniunea Europeană? Am dorit să existe mai multă reciprocitate. Credem că fermierii activi sunt foarte importanți, însă s-ar putea să fie excluși aceia care nu au doar activități în agricultură. Apoi, în ceea ce privește convergența, probabil ar trebui mai multe aspecte să rămână la latitudinea statelor membre și să nu existe atâtea constrângeri. În ceea ce privește înverzirea, cred că se, ve- se merge prea departe. Apoi, în legătură cu restrângerile financiare, noi credem că plățile directe uh, ar trebui să țină cont și de acele locuri în care există un potențial de folosire a acestora astfel încât să se vină cu o valoare adăugată și să se dea doar atunci când condițiile sunt îndeplinite. Mulțumim foarte mult! Are acum cuvântul domnul Stanislav din partea Poloniei. Mulțumesc mult, domnule președinte, stimate doamne, stimate domți! Din păcate, există discriminare în ceea ce privește plățile directe, discriminare față de fermierii din noile state membre din Uniunea Europeană. Acest lucru este rușinos. Și am o întrebare. Când va pune, când va introduce Uniunea Europeană niște criterii clare și transparente pentru toți fermierii europeni. Pentru că dacă acest lucru nu se va întâmpla, se va continua cu această discriminare care nu este solidară, care contravine subsidiarității în Uniunea Europeană. Asta a fost un lucru. Apoi, ce pot să mai adaug? În Polonia, în ceea ce privește costurile pe hectar în Uniunea Europeană, noi ne apropiem de ele, suntem undeva la sub 80%, însă Premierii din Polonia nu sunt de acord ca această sumă să fie, ca acest procentaj să fie scăzut la 30%. Anumite soluții din regulament au de-a face cu actele delegate și actele de pune în aplicare. Însă atunci nu mai vorbim despre un regulament dacă nu ne consultăm cu statele membre. Și acest lucru duce la o folosire ineficientă a mijloacelor. Eu cred că Comisia Europeană nu înțelege exact nivelul la care se află dialogurile în statele membre. Apoi o întrebare. Există un criteriu pentru diferitele crize ale alimentelor prin care se poate ajunge la o soluție pentru probleme, astfel încât să se folosească potențialul care există pe piață. De exemplu, când există o pierdere de 30%, nu, și aici lucrurile sunt ciudate. Din nou vorbim despre discriminare. Sunt uh, discriminați acei fermieri care, de exemplu, cresc animale. Aici există criterii pentru pierderi în euro sau în alte monede. Acum, în ceea ce privește asigurările. Plățile pentru asigurări la creșterea animalelor și agricultură. Și aici există probleme și acestea se adâncesc. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Acum, din partea Austriei, are cuvântul domnul Küvel. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, sper că propunerile parlamentarilor vor fi prelucrate și că propunerile pe care le avem, le vedem acum vor fi mai am, mai ambiționate. Mă refer la raportul DES, la raportul Lion și, și la uh, documentul de lucru din Parlamentul European. Cred că aceste Cred că abordările din diferitele rapoarte și în raportul DES, raportul Lion, toate acestea sunt puțin ofensive în ceea ce privește agricultura ecologică și programele Uniunii Europene. Lipsesc aceste programe din reforma PAC și din, pentru prima oară Parlamentul European poate să declanșeze procedura de codecizie în ceea ce privește domeniul agricol și de aceea ar trebui să aibă o abordare mai ambiționată cetățenii europeni se așteaptă la o codecizie adevărată, la o dezvoltare a politicii agricole în interesul agricultorilor și anume la o îmbunătățire a situației fermierilor europeni, dar și la o producție așa cum și-o doresc consumatorii europeni. De aceea ar fi interesant să vedem piețele în viitor. Există acum 40 de milioane de tone de foraje pe care le importăm. Și eu cred că aici tocmai tehnologiile genetice ar putea să fie care să ne ajută. Și ar trebui să fie obligatorile culturile proteice în într-un procent de 10% în Uniunea Europeană. Și acest lucru ajută foarte mult și în ceea ce privește carbonul, ajută piețele și este o șansă foarte bună astfel încât să avem o agricultură bine orientată. Avem nevoie de planuri de acțiune și pentru agricultura ecologică, agricultura bio și trebuie să ne gândim la o plafonare care să nu înceapă uh, de la suma propusă acum, ci de la cea de 150.000 de euro. Trebuie să existe o echitate între statele membre. Am auzit cele spuse de colegii din statele baltice și și colegul Des are dreptate. Aliniarea plăților trebuie să aibă loc înainte de uh, 2013, astfel încât să răspundem îngrijorările consumatorilor, contribuabililor noștri. Și cred că acum e momentul să acționăm. Și nu înțeleg de ce nu se aud deja critice dacă vedem bugetul și acesta prevede reduceri și în domeniul nostru. Așa ceva nu este acceptabil. Mulțumesc! Mulțumim, spune domnul președinte. Domnul Higgins, mulțumesc. Și Regatul unii crede că există aici o lipsă de ambiție în ceea ce privește propunerile. Nu va duce la o stare mai bună în ceea ce privește mediul înconjurător. Vorbim de o valoare foarte scăzută la un cost foarte mare. Vom Vedem că există reduceri consistente sub primul pilon. Apoi, Marea Britanie salută măsurile luate pentru dezvoltarea rurală, însă crede că regulamentul rămâne foarte complex. Ar dori să ne asigurăm că principiile de proporționalitate și subsidiaritate se reflectă așa cum trebuie în acest document. Apoi, costurile, cheltuielile pentru perioada 2013-2020 și anume de peste 400 de miliarde de dolari, această cifră nu a fost încă confirmată, însă Regatul Unit consideră că este mult mult prea mare. Apoi, în ceea ce privește cadrul financiar multianual, trebuie să se aducă, de fapt, la o reducere și nu la o creștere. Și Camera Comunelor con- consideră că nu ar trebui să fie crescut bugetul UE. Nu dorim să vedem uh, programe care să fie decise separat, astfel încât să se ducă la o creștere în buget. Apoi, transferurile fiscale între statele membre sunt afectate de bugetul Uniunii Europene. Însă acestea trebuie să fie proporționate cu, proporționate cu standardele de viață din statele membre. Eu nu pot să spun astăzi foarte multe, dar e nevoie de o schimbare dinspre Uniunea Europeană spre statele membre în ceea ce privește politica agricolă. Aceasta este de dorit. Mulțumesc! Rubix. Domnul Rubix. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs par šiem jautājumiem. Par... Mulțumesc. Toate aceste chestiuni sunt dezbătute de foarte mult timp încoace. Reforma PAC se află pe ordinea de zi de peste 2 ani. Mă bucur să constat că astăzi începem să vedem uh, liniile principale ale acestei noi politici. Sunt de acord cu ce au spus mulți dintre vorbitori, nu vreau să repet ce s-a mai spus deja, dar vreau să subliniez un anumit aspect. Statele Baltice și alte state doresc o distribuție corectă a plăților directe. Nu e vorba aici doar de o piață liberă. Alegătorii din Letonia m-au întrebat săptămâna trecută dacă pot să vorbesc aici despre aceste chestiuni. Agricultorii noștri nu reușesc să fie competitivi pur și simplu pleacă de la țară, își vând terenurile și acestea sunt cumpărate de bogătași din uh, Europa de vest, care plantează copaci acolo, păduri și noi aici spunem că avem nevoie de securitate alimentară și că trebuie să producem mai multe alimente. Le sunt recunoscători domnilor Des și Cioloș pentru tot ce au realizat prin aceste propuneri care sunt corecte. Uh, Plățile directe trebuie să fie distribuite mai echitabil și această propunere este într-adevăr mai bună decât cea anterioară, însă nu e suficient. Sper că această propunere să fie ameliorată și mai mult și ca toată lumea să primească cel puțin 80% din media UE. Propunerea actuală acordă 65% din medie. Vă rog frumos să mai găsiți un milion în plus să ameliorați propunerea. Arufat, Parlament Hispanic. Domnul Aruvat din Parlamentul Spaniei. <clears throat> Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succint. Aș dori să profit de ocazie ca să spun că această dezbatere este foarte utilă și pentru Parlamentul European și pentru Parlamentele Naționale, pentru că astfel putem să uh, dezbatem, uh, cum spuneam, subiecte de interes pentru noi toți toate subiectele ce țin de politica agricolă comună. PAC este un factor cheie pentru că ă, nu trebuie să uităm că în multe state ale Uniunii Europene se produce un exod rural. Cred că este acum momentul cel mai adecvat în care să ne gândim la posibilitatea de a introduce noi fonduri aici. Și cred că aceasta este o șansă foarte bună și cred că și momentul și locul sunt foarte potrivite să facem apel la Consiliu și la Comisie să găsească noi soluții, soluții la probleme care uh, ne afectează pe toți. Trebuie să îi uh, ajutăm pe agricultori să rămână la țară, să rămână activi și să rămână mai ales activi în domeniul agricol. Din ce în ce mai puțini agricultori lucrează pământul zilnic. Așadar, avem nevoie de un pachet de măsuri care să fie studiate în detaliu și care să ne ajute să susținem ocuparea, să susținem investițiile, investițiile publice, să creăm locuri de muncă, mai ales locuri de muncă pentru femei, Trebuie să susținem investițiile în infrastructură, cercetare, noi tehnologii, să promovăm serviciile și serviciile agroalimentare pentru cei care lucrează la țară și mai ales să generăm locuri de muncă. Mulțumesc! Proszę Państwa, wyczerpaliśmy listę dyskutantów. W tej chwili po dwie minuty. Doamnelor și domnilor, am încheiat aici lista vorbitorilor. Vom da acum cuvântul raportorilor, câte două minute fiecare. Domnul Capula Santos uh, este autorul raportului, ar trebui să aibă patru minute, dar nu-i putem acorda decât două. Mulțumesc! Uitați-vă, am uh, umplut aici un carnețel întreg. După aceste 44 de intervenții, care uh, repetă, trebuie să știți, o dezbatere pe care am mai avut-o la Parlamentul European și anume uh, s-au reluat ideile de uh, sporirea ajutoarelor, de simplificarea birocrației. Toate aceste lucruri au fost puse și uh, răs spuse. Uh, s-a vorbit despre înverzire, despre multe măsuri foarte importante și, într-adevăr, preocupările dumneavoastră uh, au mai fost discutate de noi în mod foarte aprofundat, iar eu în raportul meu încerc să, sinta, să sintetizez toate aceste subiecte și să găsesc o cale de mijloc cât mai corectă, însă mai avem până la atingerea unui consens, însă va fi necesar să îl obținem, mai ales între Parlament și Consiliul uh, de Ministri. Suntem uh, cu toții parlamentari și în acest nou cadru al codeciziei este absolut necesar ca Parlamentul să se exprime puternic și responsabil. Trebuie ca Parlamentul European să fie unit, pentru că numai așa va reuși să fie puternic în relația cu Consiliul și cu Comisia. Dacă Parlamentul va rămâne divizat, va fi slab și nu va avea o prea mare marjă de influență la negocieri. De aceea, Trebuie să reușim să ajungem la un acord și asta vom încerca să facem în continuare în legătură cu diferitele subiecte. Nu am cum să intru în detaliu, să răspund la fiecare intervenție. N-am decât două minute la dispoziție și aproape că le-am terminat, dar vreau să vă spun că am luat notă de toate contribuțiile dumneavoastră pozitive și sper că vom rămâne în contact în mod regulat datorită noilor tehnologii. Astăzi Putem foarte ușor să facem schimb de informații. Vreau să mulțumesc uh, și colegilor care ne-au trimis multe contribuții scrise și să știți că vă stau la dispoziție pentru orice fel de uh, informație, fie prin e-mail, fie pe orice altă cale. Știți că așteptăm amendamentele uh, colegilor euro, din, din Parlamentul European până în 18 iulie Apoi vom mai avea lunile septembrie și octombrie ca să reușim să elaborăm un compromis. Cam acesta este calendarul în care putem să uh, ținem cont de cât mai multe dintre preocupările dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată pentru toate contribuțiile care ne ajută mult în munca noastră. Aș dori să vă spun că uh, avem posibilitatea să continuăm discuțiile cu raportorii și în scris, adică prin e-mail. Deci uh, putem spune că ne vom continua acest schimb de opinii. Și acum are cuvântul domnul Dantin. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, și eu, la rândul meu, doresc să vă mulțumesc pentru toate aceste contribuții. După cum a spus uh, Luis. uh, Acestea reflectă cu mare precizie dezbaterile pe care le-am avut și noi la Comisia Agri din Parlamentul European. Constat că există un consens destul de larg cu privire la organizarea comună a pieței. Foarte mulți dintre dumneavoastră s-au referit la uh, necesitatea de a consolida forța producătorilor și în același timp de a avea în vedere o bună funcționare a pieței. Cred că și Comisia uh, pentru Agricultură din Parlamentul European dorește același lucru. Cred că cineva din Germania a spus că concurența nu este prioritară. Eu uh, aș fi de părerea opusă pentru că în aceste șase luni în care m-am ocupat de subiect uh, am uh, aflat care sunt practicile din diferitele jurisprudențe din statele noastre care este situația concurenței în diferitele state membre și vă asigur că diversitatea duce astăzi la o proastă funcționare a pieței unice și creează condiții de concurență neloiale între producătorii din statele membre. Unii dintre dumneavoastră s-au referit la anumite categorii de produse, de exemplu vinul, Într-adevăr, cred că trebuie să se uh, reintroducă dreptul de plantare. Uh, trebuie să ținem cont de hotărârea din 1996 a Curții de Justiție care ne impune anumite obligații. Nu mai insist asupra zahărului în ceea ce privește sectorul laptelui și îl rog pe raportorul nostru pe acest pachet să confirme dacă spun bine ce spun, ce am făcut în legătură cu laptele a fost uh, foarte bine și cred că trebuie să continuăm să luăm măsuri ca să permitem acestui sector să se descurce după uh, eliminarea cotelor prevăzute pentru 2015. Mulțumesc! Și acum domnul Lavia, care este și el raportor. De mie, obviamente, un sincer... Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu, Aș vrea să mulțumesc uh, din suflet uh, tuturor celor care au luat cuvântul din partea parlamentelor naționale și cred că am înțeles în mai multe intervenții o oarecare solicitare ca Parlamentul să-și exercite pe deplin rolul său de colegiuitor și să dea dovadă de mai multă îndrăzneală ca până acum în această propunere și în propunerile pe care le face de modificare, de adaptare a propunerii inițiale a Comisiei. În plus, cred că am mai înțeles din mai multe intervenții o oarecare apreciere a efortului pe care l-am făcut în ceea ce privește simplificarea. Suntem cu toții convinși în acest moment că agricultorii uh, trebuie să fie implicați în, în activitățile lor pe teren, pe, pe câmpuri și trebuie de asemenea să se ocupe de produsele pe care le produc și nu să-și uh, piardă timpul cu chestiuni uh, birocratice. O serie de propuneri uh, pot fi uh, luate în considerare, dar cu sprijinul dumneavoastră uh, Cred că putem să facem chiar mai mult în uh, reducerea birocrației care împovorează pe agricultori. Și ultima observație despre înverzire și dezbaterea pe această teme. Înverzirea și asociată cu uh, sancțiunile care s-ar asocia um, plăților sau înverzirea cu sancțiunile care ar merge mai departe și care ar putea chiar să afecteze plățile de bază. Ei bine, în Parlamentul European deja au fost câteva chestiuni sensibile și fiecare a avut uh, opiniile sale. Vă imaginați că e vorba de o dezbatere care va rămâne rămâne uh, destul de aprinsă până la sfârșit, uh, dar apreciem remarșe pe care le-ați făcut și, așa cum au spus și uh, ceilalți vorbitori, noi vă stăm la dispoziție pentru a vă asculta observațiile și sugestiile. Mulțumesc! Mulțumesc domnului președinte. Acum dau uh, uh, cuvântul domnului Christensen. Mulțumesc pentru aceste contribuții foarte interesante. Am totuși ca prioritate mediul. Asta face parte din prioritățile mele și vreau să știu cum să avansăm în acest sens. Știu că în Marea Baltică poluarea este o problemă importantă, este vorba de poluare uh, produsă de Danemarca, de Germania și așa mai departe. Nu contează care este sursa, problema trebuie rezolvată. Că despre plățile directe trebuie să avem uh, câteva dispoziții despre care au vorbit mai mulți uh, in, mm, europarlamentari și parlamentari, trebuie să mm, punem accentul pe ă, inovație și banii trebuie să nu fie folosiți cu alte scopuri. Am constatat că mm, criteriile se aplică și în funcție de ajutoarele acordate și probabil că nu vom putea ajunge la o egalitate imediată, lucru care ar putea pune probleme agricultorilor care vor să facă credite sau cei care și-au cumpărat anumite terenuri ehm, ar putea să fie dezavantajați de subvențiile obținute de alții. Deci, uh, probabil că mm, uh, criteriile istorice ar trebui păsate încă o perioadă, dar sunt de acord că ar trebui să trecem de la um, aceste ajutoare directe la unele mm, mai uh, inovatoare, astfel încât să susținem un sistem care să producă bine, dar care să protejeze și mediul. Știu că este o provocare foarte dificilă, dar știu că împreună vom găsi cu siguranță niște soluții potrivită. Mulțumesc! Mulțumesc, aș vrea să vă atrag atenția asupra unei chestiuni care n-a fost menționată cu adevărat, și anume politica de coeziune și cel de-al doilea pilon, dezvoltarea rurală. De exemplu, avem uh, politici uh, urbane, în uh, politica de coeziune se vorbește de uh, o serie de priorități, însă nu prea am vorbit despre folosirea politicii de coeziune pentru dezvoltarea um, rurală și cel de-al doilea pilon nu, va, pilon nu va rezolva această problemă. Și cel de-al doilea lucru este vorba de intervenții. Vorbim prea puțin despre intervenții, în ciuda uh, eforturilor domnului Um, Dantin, um, intervenția, um, de exemplu, pe piața de cereale, pentru că intervențiile în acest sens au uh, influențe și asupra pieței de carne, de vită, de porc și mai departe. Și cred că acestea, aceste activități au efecte importante pentru domeniul nostru și, în al treilea rând, problema creării noilor instrumente de PAC. Uh, am vorbit de subvenții pentru credite, credite pentru investiții și așa mai departe. E vorba de instrumente deja cunoscute. Dar, uh, practic, decizia revine agricultorilor, iar verificarea este făcută de uh, bănci și creditele devin astfel mai, mai ieftine, uh, ceea ce duce la anumite preferințe financiare acordate um, agricultorilor. Și îmi pare rău că bugetul este atât de limitat. Uh, se pare că am uitat că mai sunt și țări uh, noi uh, membre ale Uniunii când s-a stabilit bugetul. Aș vrea în final să mulțumesc pentru toate contribuțiile deosebit de valoroase, pentru argumentele prezentații um, și um, să sperăm că vom putea să trecem de diferențele existente de um, opinie și că vom ajunge la niște soluții bune pentru agricultori care așteaptă multe din partea noastră și sper că vom continua aceste discuții. Vreau să vă aduc aminte că nu um, doar rolul Parlamentului a fost uh, consolidat, ci și uh, cel al Parlamentelor Naționale naționale în anumite prerogative prevăzute în, trata, în tratatul de la Lisabona. A ne apropiem astfel de mm, finalul acestei reuniuni și aș vrea să mm, invit participanții la cocktailul, uh, la un fel de mm, adunare informală, neoficială, în fața acestei săli mai avem după aceea imediat o scurtă reuniune a coordonatorilor care va dura 3-5 minute. Vă mulțumesc anticipat pentru părăsirea imediată a sării și uh, după aceea vom uh, continua discuțiile la nivel informal și vă doresc, vă doresc uh, toate cele bune și succes în consolidarea unei politici agricole cât mai bune.